Bene, cari colleghi, vi pregherei di prendere posto per in... Dragi colegi, vă rog să luați loc, trebuie să începem reuniunea noastră cu câteva minute întârziere. Al primo punto dell'ordine del giorno. Primul punct de pe ordine de zi este adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt comentarii sau rezerve din partea dumneavoastră, atunci putem continua în conformitate cu ordinea de zi. Primul punct um, de pe ordinea de zi de astăzi este audierea ministrului uh, Suediei pentru afaceri externe, care este în momentul de față în exercițiu la președinția Uniunii Europene. Este o mare plăcere și o onoare să-l primim astăzi în comisia noastră. Pentru mine este prima zi de școală, domnule ministru, și sunt foarte onorat să vă pot primi în comisia noastră într-o ocazie atât de specială. Această reuniune are ca scop faptul ca spiritul de colaborare pe care dumneavoastră l-ați exprimat um, în toate ocaziile să fie continuat și în cadrul comisiei noastre. Aceste declarații au fost făcute și cu ocazia unor reuniuni informale de lucru pe care le-am avut înainte de reuniunea noastră în comisie. Știm cu toții din experiență directă că în ceea ce privește politica externă nu întotdeauna interesele noastre trebuie să facă ordinea de zi, ci um, evenimentele care sunt uh, de actualitate în momentul de față. Ca să vă dau un simplu, exemplu, un simplu exemplu, cazul Iranului, care nu putea să fie prevăzut pe ordinea de zi, de exemplu. Dar Dumneavoastră ați exprimat uh, colegilor mei cu ocazia vizitei lor la Stockholm, la președinția suedeză, că dumneavoastră aveți o predilecție pentru anumite teme. Le vom asculta și din partea dumneavoastră, dar acestea sunt parteneriatul cu parteneriatul estic, cu vecinii din Europa Orientală, apoi parteneriatul cu țările baltice, care de asemenea a fost dezvoltat și în cadrul relațiilor cu Rusia înainte, apoi concluderea negocierilor cu Croația și rolul Uniunii Europene ca actor pe scena internațională, mai ales în legătură cu gestiunea crizelor și cu realizarea obiectivelor mileniului pentru dezvoltare. Aceste provocări sunt numeroase, timpul însă trece foarte repede și la aceasta se mai adaugă și faptul că avem un cadru instituțional în transformare, așa cum știm, așteptăm în momentul de față ratificarea tratatului de la Lisabona, care va aduce cu siguranță implicații și schimbări în politica noastră cotidiană și în experiența noastră instituțională. Stimate domnule ministru, fără să mai facem alte divagații, aș vrea să vă dau cuvântul acum și mi face foarte mare plăcere să încep să vă ascult și să fiu cu dumneavoastră astăzi. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. It is truly an honor to be here. Mulțumesc, domnule președinte. Este o mare onoare să mă aflu aici. Sunt de acord cu cele spuse de dumneavoastră. Un timp am ascultat uh, traducerea în finlandeză, suna destul de bine uh, și dat fiind că am avut niște întâlniri anterioare, sigur că sunt de acord cu tot ce ați spus. În primul rând, uh, nu vreau să vorbesc prea mult, cred că trebuie să lăsăm mai ales timp pentru dezbateri, pentru că discuțiile sunt întotdeauna de o importanță deosebită în orice adunare parlamentară. Am să încep cu un fapt evident. Astăzi, războiul este un lucru mai dificil și mai important și mult mai periculos decât a fost în urmă cu câțiva ani. Ne aflăm în uh, toiul unei crize economice, una care survine odată pe generație. Ultimele cifre ale Băncii Mondiale arată că scăderea din economia mondială este cam de 3% și că comerțul internațional va scădea cam cu 10%, iar uh, în ceea ce privește politica externă și de securitate, aceste cifre uh, deprimante ne afectează și afectează statele cele mai uh, sărace din lume. Vor fi consecințe foarte grave și noi vom fi nevoiți să intervenim pentru a oferi o stabilitate care altfel ar fi afectată de toate aceste consecințe. Dacă vă uitați pe site-ul FMI, veți vedea o hartă unde se arată uh, ce, în ce părți ale lumii discută femeiul acorduri s-a discutat în ultimele luni și uh, pentru Europa această hartă reprezintă un mesaj foarte puternic. Uniunea Europeană are rolul de a construi stabilitatea în statele fragile, în economiile fragile, aflate în vecinătatea noastră imediată și dacă nu reușim acest lucru, nu vom reuși nimic. În același timp, ne confruntăm cu o criză economică de maximă amploare. Este comparabilă cu criza legată de schimbările climatice, care la fel survine odată pe generație, aș spune. Și, și din păcate nu există un acord între actorii cei mai importanți în legătură cu posibilele soluții. Timpul trece și Uniunea Europeană trebuie să-și asume rolul de lider global în uh, domeniul diplomației ecologice, necesare pentru a uh, face lumea întreagă să progreseze, găsind la Copenhaga în decembrie un acord global pentru una dintre cele mai importante provocări ale vremii noastre. Și la aceste lucruri aș mai adăuga faptul că tensiunile cresc în regiunea ce merge de la Palestina până la Punjabi și uh, nu putem să trecem cu vederea manevrele politice ce se desfășoară la est de Uniunea Europeană, la 20 de ani după căderea cortinei de fier. În această toamnă vor avea loc sărbătoriri ale unor evenimente cheie întâmplate acum 20 de ani. 19 august, când s-a uh, distrus cortina de fier din Ungaria, apoi căderea zidului Berlinului, alegerile din Polonia, toate acestea, ă, Praga, toate acestea au transformat Europa și ce s-a întâmplat de atunci încoace a avut mare însemnătate. Am reușit să transformăm Europa dintr-una dintre cele mai mari probleme din lume în unul dintre cei mai constructivi parteneri care se ocupă de toate problemele de pe scena mondială în acești 20 de ani. Am făcut toate acestea prin extindere, prin euro, prin construirea de noi instituții. Însă e de la sine, de înțeles, de la sine înțeles că uh, odată cu apropierea unor provocări mai mari, va trebui să facem mai multe decât până acum și să fim mai activi, să ne aducem o contribuție importantă pentru a menține și pentru a spori credibilitatea pe care am construit-o până acum. În această perioadă de timp, Uh, Suedia dorește ca în câteva luni, în cele câteva luni de președinție, să aducă soluții. Mai mult, avem și noi o tranziție. Avem un nou Parlament European, iată. Se apropie și o nouă Comisie Europeană și sperăm că tratatul de la Lisabona va fi ratificat în această toamnă. După aceea avem o perioadă foarte scurtă pentru a face transformări instituționale foarte importante, reforme ale modului nostru de lucru. La aceasta se adaugă efectele politice ale crizei economice și amploarea schimbărilor climatice, tensiunile politice care se acumulează. Transformările instituționale trebuie să fie tratate de noi toți împreună, Consiliu, Parlament și Comisie, în lunile ce urmează. Toate acestea arată că credibilitatea Uniunii Europene pe scena mondială extinsă depinde de modul în care noi ne vom ocupa de problemele din partea noastră a lumii. Putem să ținem câte predici dorim în legătură cu regiunile îndepărtate, dar dacă nu rezolvăm problemele aflate în apropierea noastră, credibilitatea acțiunilor noastre va avea de suferit. Acestea sunt valabile și în privința relațiilor transatlantice, importante și din ce în ce mai promițătoare. Avem posibilitatea de a colabora strâns cu partenerii americani și depinde, iarăși, de succesul pe care îl avem acasă, credibilitatea noastră pe scena mondială. Sarcina cea mai apropiată ține de extindere, extinderea în mediul vecin – am uh, avut mari succese până acum, nu trebuie să uităm de transformările implicate de conceptul de extindere. E vorba de îndepărtarea de bariere între noi și părțile vecine. Aceste regiuni au cam 100 de milioane de oameni, cetățeni care ne bat la porți, cetățeni din state din Europa de Sud-Est. Am făcut mari progrese de la războaiele din Balcani, care au întunecat un deceniu din istoria Europa, Europei. Serbia are o conducere care e orientată către reforme, iar Kosovo a devenit stat independent și politicienii uneori au tendința de a se îndrepta în direcții pe care noi nu ni le dorim, însă nu trebuie să uităm că nu au mai avut loc violențe interetnice în Bosnia după sfârșitul războiului. Croația face progrese importante în negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Muntenegru și-a depus cererea de aderare. O vom transmite Consiliului, Albania la fel. Aș vrea să spun că după mult timp, forțele integrării încep să fie mai puternice în acea regiune, mai puternice decât forțele dezintegrării. Este important ca și noi să păstrăm avântul politicilor noastre de integrare în regiunea respectivă. Și pentru a atinge acest scop, cred că este foarte important ca în următoarele luni și în următorii ani să facem eforturi. Eu doresc să trecem la nivelul superior în legătură cu perspectivele de integrare ale tuturor statelor din Balcanii Occidentali. Drumul către calitatea de membru de plin va fi unul lung pentru anumite dintre aceste state. Sarcina construirii instituțiilor a statelor este una dificilă și nu s-a terminat nici pe departe în fosta Iugoslavie. Însă mai pot fi făcute foarte multe lucruri. Dacă toate aceste state în următorii ani vor începe procesul de aderare, depunând cereri de aderare, dezvoltând programe mai cuprinzătoare și mai ambițioase și mai în adâncime dacă vor face, vor aplica modele de reformă în această regiune, și dacă noi îi vom susține, cred că vom ajunge la o integrare mult mai puternică decât cea pe care o avem până acum. Avem câteva blocaje despre care cred că nu mai trebuie să vorbesc și trebuie să ne ocupăm de tranziția din Bosnia, nu trebuie să o lăsăm deoparte. Trebuie să construim structurile viitorului, trebuie să rezolvăm problemele legate de Serbia. Însă toate acestea sunt fezabile dacă liderii politici de acolo au și ei voința necesară și dacă noi ne menținem avântul în această parte importantă a Europei. Chestiunea Turciei este una controversată uneori, este normal, e o problemă importantă. Și sarcina unei președinții este să uh, execute deciziile în mod imparțial și obiectiv, politicile decise de Uniunea Europeană și susținute de majoritatea Parlamentului European. Trebuie ca și acest proces de aderare să progreseze în lunile ce urmează. Poate că cel mai important lucru din acest proces în următoarele luni este ce se întâmplă pe insula Cipru, insula divizată a Ciprului. Liderii celor, doi, celor două comunități vor discuta pentru a încerca să depășească 20, la 20 de ani după căderea zidului de la Berlin această diviziune a capitalelor și a insulelor. Și astfel se vor implica în demonstrarea ideii europene, pentru că nu trebuie să fie acoperite divizi diviziunile din trecut, ele trebuie depășite. Trebuie să se demonstreze că această insulă poate să se unească și astfel vor demonstra adevăratul angajament european care va fi important pentru întreaga Mediterană de Sud și pentru întreaga Europa de Sud-Est. Este important să se sporească credibilitatea procesului european de reconciliere și integrare. În ultimii ani, Uniunea Europeană a demarat două proiecte de importanță uriașă strategică pe termen lung. Prima a fost Uniunea Mediter primul a fost Uniunea Mediteraneană lansat la Paris, proiect prin care am decis să ajutăm țările de la sudul Mediteranei. Procesul de la Barcelona dura de cam 10 ani, însă am dorit să facem mai multe. Este un calcul simplu. Dacă vă uitați la uh, statisticile demografice din aceste state, veți vedea că vor uh, avea 160 de milioane în plus în, ultim, în următorii 15-20 de ani. Și uh, contează foarte mult cum evoluează situația și pentru ei, dar și pentru noi vor fi societăți caracterizate de stagnare și disperare, care nu vor reuși să creeze locuri de muncă și să ofere posibilități acestor persoane din ce în ce mai numeroase. Firmele, economia, perspectivele, optimismul pentru viitor, toate acestea sunt foarte importante și pentru ei, dar și pentru noi. Uniunea Mediteraneană este esențială pentru acest parteneriat trebuie să îi ajutăm prin acest proces de transformare de o importanță cheie pentru noi toți. După Uniunea pentru Mediterană, pe care trebuie să o extragem uh, din uh, șocul războiului din Gaza, avem parteneriatul estic înspre Orientul, spre vecinătatea de est din Uniunea Europeană. Și aici mă refer la zona dintre Uniunea Europeană și China. Avem 12 state diferite 80 de milioane de locuitori a țărilor, 140 de milioane din Rusia, 60 de milioane locuitorii țărilor din Asia Centrală. Și m-a uimit un raport pe care l-am primit recent de la Consiliul European pentru Afaceri Externe, care încearcă să examineze politicile noastre înspre această zonă. Și în acest raport se analizează situația din uh, această zonă în termeni foarte sumbri. Se spune că politica în această zonă e un amestec tosnic, toxic între autoritarism și instaurarea democrației. Tensiuni sociale continuă să dea naștere la conflicte sociale și uh, criza economică face ravagii în regiune. Sigur, unele afirmații sunt exagerate, însă în, nu în totalitate. Încă o dată, miza noastră în această zonă este foarte mare. Trebuie să dezvoltăm acest parteneriat estic și să-l transformăm în ceva care este important, care să dea roade pentru toate aceste țări, care să ducă la forțele de transformare care au acționat în trecut și să transformăm această zonă uh, pentru binele nostru și al ei în viitor. În același timp, trebuie să continuăm să negociem cu Rusia, o țară cu care uh, relațiile noastre s-au deteriorat în ultimii ani datorită conflictului din Georgia și datorită faptul, faptului că ea nu a respectat uh, acordurile semnate în trecut, însă, bineînțeles, e foarte important să ne amintim tot timpul că interesul nostru este să continuăm să implicăm Rusia într-un uh, parteneriat sau o ordine europeană și mondială care se bazează pe reguli și trebuie să îi convingem pe ruși că nimic nu va fi mai în avantajul Rusiei decât o relație bună cu toți vecinii, chiar și cu cei mai mici, care să se bazeze pe prietenie și încredere adevărate. E felul în care procedăm în Europa și sperăm să replicăm acest model și în estul Europei. Și pentru a finaliza acest efort de a vă picta uh, o imagine a Europei și a vecinătății sale imediate, avem poate o nouă dimensiune nordică care ni se alătură. La Stockholm, uh, mine, uh, în deplasarea mea, mă voi întâlni cu uh, premierul Islandei, care va depune candidatura acestei țări care dorește să devină stat membru al Uniunii Europene această cerere de aderare va fi tratată la fel precum cele precedente, luând în considerare faptul că pentru a face parte din zona uh, economică europeană, majoritatea achiului comunitar uh, și a legilor care reglementează zona Schengen sunt în vigoare. Vom discuta împreună viitorul acestei țări, însă bineînțeles că dacă acolo vom ajunge, uh, vom avea între noi o țară cu o tradiție democratică foarte puternică. Parlamentul există în Islanda de o mie de mai bine de o mie de ani. Și din această perspectivă, pentru Uniunea Europeană ar fi un progres foarte important, pentru că ne-am îndrepta înspre o uh, direcție strategică foarte importantă. Uh, provocările de mediu, apoi uh, celelalte interese economice evidente și un o viitoare posibilă evoluție a noilor rute de transport care ar putea să fie deschise în, uh, între lumile separate de Atlantic și de Pacific. Acestea fiind spuse, aceste chestiuni europene care trebuie tratate, care trebuie abordate în uh, uh, zona noastră din lume, determină credibilitatea noastră. Felul în care le abordăm va determina credibilitatea noastră pe scena internațională și sigur că mai trebuie să adăugăm toate celelalte probleme cu care ne confruntăm, mă refer de exemplu la Palestina, la Punja. trebuie ca procesul de pace din Orientul Mijlociu să continue. În urmă cu un an am avut evoluții pozitive. Siria și Israelul au început să negocieze. Uh, am avut o operațiune în Egipt care a încercat să dea naștere dialogului palestinian, procesul de la Annapolis. Toate aceste evoluții erau neclare. Însă începea să se uh, vadă ceva, însă acum totul s-a oprit. Asistăm la o stagnare și trebuie să ne mișcăm foarte repede pentru a nu sfârși într-o situație și mai dificilă în Orientul Mijlociu decât uh, cea actuală. Trebuie să ne aducem contribuția foarte clară la stabilitatea Irakului după plecarea coaliției uh, și a forțelor americane. Trebuie să abordăm toate aceste probleme care sunt legate și cu situația din Iran, cu ce s-a întâmplat în uh, această țară, pe străzi, la consulat, așa cum am făcut în ultimile săptămâni și zile și cum vom continua să facem și în anumite situații foarte importante. Trebuie să vedem dacă nu există vreo posibilitate în care să ajungem la un acord pe probleme importante uh, importante, dar care nu sunt niciodată izolate. De exemplu, nu, dosarul nuclear foarte important. Trebuie să urmărim uh, alegerile din Afganistan și să ne implicăm în, în tranziția uh, politică înspre democrație. De asemenea, în ce privește relațiile cu Pakistanul, trebuie să încercăm să ajutăm această țară, mai ales în provocări precum uh, securitatea, siguranța și problemele financiare. Și să nu uităm niciodată că Pakistanul este un partener foarte important și probabil că în viitorul nu foarte îndepărtat, 200 de milioane de persoane vor trăi în Pakistan. Nu trebuie să uităm acest aspect. Din punctul meu de vedere, toate aceste elemente vizează relația noastră în general cu lumea musulmană. Uh, vecinul cu vecinul, uh, vecinii, nu numai pe hartă, ci și pe stradă în țările noastre respective. Și consider că astăzi am putea să avem, să dezvoltăm relații mai pozitive. Politica americană s-a schimbat radical. Discursul președintelui Obama de la Cairo nu trebuie subestimat. Pentru că uh, forțele malefice au abdicat. Am văzut cum uh, conducătorii din Iran tratează problemele acolo. Și dacă ne uităm la alegerile din țările musulmane, din Maroc în Indonezia, ne dăm seama că nu fundamentaliștii și nu intoleranța câștigă. Sigur, ele fac parte din mediul politic, la fel ca și anumite forțe malefice din societatea noastră. Probabil că trebuie să discutăm și cu ele, însă nicăieri aceste forțe nu vor fi majoritare, nu vor fi predominante. Ele sunt moderate și se fac auzite tot mai des alte voci și astfel șansele noastre de a soluționa problemele din Orientul Mijlociu sunt mai mari. Să ajungem la stabilitate în Pakistan, să consolidăm democrația în Pakistan și să participăm la reconciliere, la un moment dat, sper, cu națiunea iraniană. Cu regimul poate că mai târziu. E o altă problemă. Iată chestiunile care figurează pe lista de priorități a țărilor noastre reprezentate aici în Parlamentul European și ale președinției um, suedeze. Începutul a fost puțin uh, dezorientant, uh, am petrecut câteva zile în țările din Balcani, încercând să lansez câteva lucruri acolo. Tocmai m-am întors de la o vizită de patru zile în țările din Caucazul de Sus, uh, mă duc la Stockholm în câteva ore și apoi uh, Uh, până mă întorc la Bruxelles, voi mai face alte deplasări. La Bruxelles va avea loc prima întâlnire a Consiliului de Afaceri și Relații Externe luni și apoi, bineînțeles, pentru contactele cu Parlamentul European. Însă, sigur, nu pot să pretind că am abordat toate problemele care ne așteaptă în acest discurs de introducere. Voi încerca să răspund la eventualele întrebări pe care mi le veți adresa și aș dori să Vă mai spun ce am spus înainte. Aștept cu nerăbdare să cooperez cu Parlamentul European. Nu numai că e necesară o astfel de cooperare, ci și este constructivă și, de fapt, cred că e și foarte uh, stimulantă pentru noi toți. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule ministru. Am avut o, declara- o prezentare foarte interesantă și concisă în același timp. Sper ca și colegii să procedeze la fel. În ce privește activitatea noastră, aș dori să vă informez că domnul ministru va trebui să plece în mai puțin de o oră. 34 de colegi au cerut cuvântul și mă văd obligat să vă rog două lucruri. În primul rând, Uh, urmează să închid lista vorbitorilor și în al doilea rând, vă rog să nu depășiți timpul alocat, care va fi de două minute, astfel încât toată lumea să aibă ocazia să ia cuvântul. Aș dori, în primul rând, să dau cuvântul coordonatorilor din partea grupurilor politice, după care voi da cuvântul celorlalți vorbitori. Domnul Sala Franca. Mulțumesc, domnule președinte. În numele colegului meu Elmar Brock și în numele tuturor colegilor mei din PPE, aș vrea să îl salut pe domnul ministru și să-i urez mult succes pentru președinția Uniunii de șase luni. Veți avea nevoie de succes și de noroc, pentru că provocările cu care ne confruntăm sunt foarte mari, de exemplu referendumul cu privire la tratatul de la Lisabona, instituirea unei noi comisii și ședința, reuniunea din decembrie de la Copenhaga pentru renoirea protocolului de la Kyoto. Toate acestea sunt uh, elemente extrem de importante geopolitice și politice. Aș vrea să vă pun trei întrebări. În primul rând, vreau să vă spun că grupul nostru este de acord cu viziunea unei Europe puternice cu dumneavoastră, cum așa cum aveți și dumneavoastră. De asemenea, aș vrea să vă întreb ce face președinția suedeză pentru a aplica cât mai repede postul de ministru de externe din Uniunea Europeană. De asemenea, aș vrea să știu ce se întâmplă cu drepturile omului. Drepturile omului ar putea să fie tratate mai intens în mai multe părți ale lumii. Situația din Iran, de exemplu, care este, după părerea dumneavoastră, propun, care este părerea dumneavoastră despre propunerea de reformă a președintelui Hatami despre mm, organizarea unui nou referendum care fie să infirme, fie să confirme alegerile de, care au avut loc. Apoi situația din Honduras. Am avut o discuție în plenara Parlamentului uh, European pe această temă. Este evident că Uniunea Europeană trebuie să sprijine procesul de normalizare democratică în această regiune. Am avut uh, negocieri cu președintele țării vecine. Vreau să știu care este situația după părerea dumneavoastră. Apoi, în legătură cu parteneriatul nostru cu America Latină. Aș vrea să vă întreb și în legătură cu situația din Honduras, care este rolul pe care îl vor juca parteneriatul cu aceste regiuni în rezolvarea situației din Honduras? Poate că la situația, la următoarea reuniune o să putem discuta despre acest lucru. Mulțumesc, domnule Salafranca. Are cuvântul acum domnul Svoboda. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru Bilt, ați uh, vorbit despre foarte multe lucruri, toate foarte importante, dar aș vrea să mă întorc la întrebarea pe care v-am pus-o indirect în plenara uh, de luna trecută cu privire la Balcani. E vorba de o întrebare foarte scurtă, de fapt două. În primul rând, în legătură cu problema dintre Croația și Slovenia. Vreți să aveți inițiative noi sau vreți doar să așteptați? Vreți să folosiți posibilitatea uh, unui nou șef de guvern în Croația pentru a putea iniția un nou proces de dialog dintre cele două țări și a doua problemă se leagă de vize. Știți că nu este numai responsabilitatea dumneavoastră. Eu nu sunt împotriva unei soluții care să se găsească în acest domeniu, dar Cred că ar trebui să se găsească o cale prin care Bosnia să fie integrată cât mai repede într-un astfel de acord. Vedeți dumneavoastră o cale și care ar fi condițiile pe care le-ați impune dumneavoastră în, cu privire la concluderea problemei în legătură cu Bosnia-Herzegovina. Mulțumesc, domnule Zvoboda. Într-adevăr, ați folosit foarte puțin din timpul dumneavoastră. Are cuvântul acum domnul Cacin. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, voi continua și eu cu tema Bosniei-Herzegovina. Am primit e mail disperate în ultimele zile în legătură cu consecințele anunțării faptului că Bosnia nu face parte din pachetul de țări care vor primi uh, o scutire de vize de la 1 ianuarie. Ei sunt disperați în, această situație. Consideră că sunt victimele unui proces uh, trecut. De asemenea, au fost victime și înainte cu privire la, din cauza embargoului pe timpul războiului, dar acum sunt din nou victimele embargoului impus liberii um, circulații. Se pare că nu au nevoie um, oamenii consideră că nu au nevoie de uh, statul bosniac, dar cred că ar trebui să le acordăm un ajutor, să le arătăm că acest stat este în continuare important și să primească ajutor concret în administrație și să folosim toate instrumentele pentru a face progrese în regiune și pentru a obține libera circulație a cetățenilor din Bosnia înainte de cea de-a 50-a aniversare a Srebreniței, care va fi la anul. Iar, pe de altă parte, avem Kosovoul. În ceea ce privește regimul de vize, această țară nu există. Ei nu sunt uitați, ci pur și simplu sunt uh, șterși. Uh, deci, cred, domnule ministru, că în timpul președinției suedeze va trebui să găsiți un echilibru cu privire la Balcanii de Vest, pentru că altfel consecințele vor fi, vor fi ieșite de sub control. Mulțumesc, domnule Cacin. Are cuvântul acum doamna Lunacek. Două minute. Yes, uh, thank you very much, Mr. President. Mr. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru și șeful Consiliului în exercițiu. Mă bucur că ați uh, avut timpul să veniți la reuniunea noastră a Comisiei de Afaceri de Externe și să vorbiți cu noi despre propunerile dumneavoastră. De asemenea, apreciez faptul că ați vorbit despre dorința președinției suedeze de a aduce cu sine un, rolul de lider al Uniunii Europene pe mai multe teme Sper de asemenea că retorica foarte bună de care ați dat dovadă aici va fi acompaniată și de măsuri concrete. De exemplu, mă gândesc la un fond pentru țările de dezvoltare care cu adevărat să beneficieze de un portofoliu financiar, pentru că multe state membre nu sunt încă de acord pe acest subiect. Vreau să vă întreb, deci, ce se întâmplă cu fondul de ajutorare pentru țările în dezvoltare? Cei doi antevorbitori s-au referit la situația vizelor din Balcani. Eu sunt pentru ca Bosnia, Serbia și Montenegru să aibă liberă circulație, dar pentru Bosnia trebuie spus că mai sunt lucruri de făcut. Ultimii reprezentanți speciali ai uh, EU, Periaștan, Cristian Schwarzschild și ultimul, au criticat Comisia pentru faptul că nu a inclus Bosnia în acest pachet. Cred că ar fi foarte important ca și Consiliul să facă tot ce se poate pentru a-i ajuta pe bosniaci să participe la programul de liberalizare a vizelor. Deci toate măsurile tehnice pe care trebuie să le ia, să aibă ajutor pentru a putea să le pună în aplicare și să nu fie excluși de la acest pachet. Sperăm ca în primele luni ale anului viitor. Și ultima întrebare se referă la Iran. La jumătatea lui august vom avea o inaugurare a președintelui, între ghilimele, ales Ahmadinejad. Sper ca Uniunea Europeană și statele membre nu vor fi reprezentate la această ceremonie la nivel înalt, la inaugurarea așa zisului președinte. Uniunea Europeană trebuie să dea un semn foarte clar că această uniune, alegere a fost fraudată. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lunecek. Are cuvântul acum domnul Tanog, Două minute. Thank you, Mr. President. Aici sunt, mulțumesc, domnule președinte. Aici sunt, domnule ministru, în spate, tot în legătură cu Orientul Mijlociu, revenind la inițiativa cehă de a spori relațiile UE cu Israel. Uh, acest subiect va reveni pe agenda dumneavoastră sau e mai dificil acum că există un nou guvern? Dacă sunt, propun, sunt oare propuneri de a răci relațiile cu guvernul Israelului? cum uh, va evolua toată această situație și cum vor evolua și relațiile cu dușmanii de moarte a Israelului, cum ar fi Hezbollah, care se pare că are apărut în Liban și Iranul. Ați menționat niște state cheie, Afganistan, Pakistan și India, dar nu ați menționat Sri Lanka, care se află acum într-un proces de reconstrucție după un, civil, uh, după un război civil grav. China a umplut acum un vid mare în privința influenței în regiune cum putem uh, să ne sporim și noi influența? Pentru că Comisia are o reputație destul de proastă în Colombo în ultimii ani. Și acum cred că este un factor cheie, însă e nevoie de o abordare prietenoasă din partea guvernelor noastre. În privința Ciprului, discuțiile bilaterale între președintele Cristofis și mm, și Talat sunt cheie pentru relațiile de la ONU, însă aș vrea să știu dacă aveți vreun indiciu conform căruia Turcia va recunoaște Republica Cipru și va implementa protocolul de la Ankara pe care trebuia să-l implementeze cu câțiva ani în urmă. Mulțumesc, domnule Tenac. Acum, din partea GUE, are cuvântul domnul Gheorghiu. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Καλπίρτ, να τον συγχαρώ για την παρουσία του εδώ. Mulțumesc, domnule președinte, vreau să-i mulțumesc domnului Bild pentru prezență și să îl felicit pe președinte pentru alegere. Aș dori să mă refer la chestiunea extinderii, domnule Bild, o chestiune la care ați făcut și dumneavoastră referire. În legătură cu Turcia aș avea o întrebare. Se desfășoară la ora actuală negocieri între președintele cipriot, domnul Cristofias, și uh, șeful ciprioților turci, domnul Talat. Ați spus că o posibilă soluție ar trebui să includă referirea la valorile europene. Eu sunt cipriot și mă întreb dacă Cipru nu ar putea oare să reprezinte un simbol internațional de reunificare a două comunități, Sincer, acesta este obiectivul nostru. Obiectivul nostru este și găsirea unei soluții pentru cetățenii ciprioți, ca, să, ca ei să poată circula liber, nu neapărat în Europa, ci în propria noastră țară, pe propria noastră insulă. Cred că înțelegeți că cei doi lideri vor uh, trebui să rezolve problemele interne de pe insulă. Însă nu au niciunul dintre ei posibilitatea de a contribui la rezolvarea problemei ocupației turce. Ei nu pot să ofere niciun fel de garanții. Cipru este un stat independent, membru al Uniunii Europene, și nu ar trebui să aibă nevoie de garanții din partea unor state străine. La ora actuală, în Cipru se găsesc peste 40.000 de soldați turci. Uh, iar populația este de 80.000, deci avem un soldat la doi locuitori. Nici chiar deputații nu au un nivel de securitate atât de mare. Aș dori să insist să spun că noi suntem primii care doresc găsirea unei soluții, însă vreau să vă întreb ce fel de presiuni puteți exercita asupra Turciei pentru a o obliga să pună în aplicare acest protocol să deschidă porturile, să recunoască Republica Cipru. Toate aceste gesturi ar fi semnale pozitive pentru găsirea unei soluții. Aș dori să închei uh, cu o întrebare legată de Orientul Mijlociu. Uniunea Europeană ar trebui să aibă mai multe idei în legătură cu ajutorul pentru această zonă. Mulțumesc, domnul Plevris domnul Plevris, care va fi ultimul vorbitor din partea coordonatorilor. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, aș avea câteva întrebări legate de extindere. Ați vorbit de o extindere către Est. Cum uh, răspundeți la argumentele Franței și ale Germaniei care au afirmat în repetate rânduri că nu poate fi vorba de o aderare de plină a Turciei la Uniunea Europeană, spunând că aceasta ar putea să beneficieze de un regim special. Aș vrea să știu dacă dumneavoastră personal credeți în orientarea europeană a Turciei și dacă considerați că frontierele Europei pot să meargă până la Iran și la Irak. Oare atunci nu am fi geografic în afara ceea ce se consideră Uniunea Europeană? În privința Ciprului, domnule ministru, credeți că este posibil să se facă presiune asupra Turciei pentru a obliga să recunoască un stat membru al Uniunii Europene? Aș vrea să mai spun un cuvânt și în legătură cu imigrarea. Nu am auzit, nu v-am auzit spunându-vă o părere cu privire la imigrare. Acum există un flux important de imigrație ilegală către Europa, mai ales către țările mediteranene acestea sunt, suferă din cauza imigrației ilegale. Credeți că este posibil ca Uniunea Europeană să facă presiune asupra statelor de origine pentru ca acestea să accepte reintegrarea cetățenilor lor? În ceea ce privește Turcia, care este stat de tranzit, Uniunea Europeană n-ar putea oare să facă presiune asupra acestui stat și să îl oblige să respecte acordurile în vigoare în privința repatrierii? În ceea ce privește spusele dumneavoastră în legătură cu Iranul. Spuneți că ar trebui să putem stabili contacte cu această țară. Este oare suficient? Poate că ar trebui să uh, avem contacte cu regimul în sine. Credeți că am putea să ameliorăm relațiile Uniunii Europene cu Iranul? Aș mai vrea să vă întreb și ce părere aveți despre Honduras, ce poate Uniunea Europeană să facă și mai ales în legătură cu imigrația, vă rog să vorbiți. Iată că am respectat timpul de vorbire, mai mult sau mai puțin, dar acum cuvântul domnului ministru, care are, desigur, la dispoziție cât timp dorește. Însă am să vă rog totuși să fiți și dumneavoastră la fel de concis ca și până acum. Dipiu, dipiu. Am două minute mai mult, sper. Voi încerca să fiu cât de succint, fără însă a evita întrebările care mi-au fost adresate. Pentru a răspunde domnului Sala Franca, cooperarea cu Serviciul de Afaceri Externe. În primul rând, trebuie să așteptăm ratificarea tratatului de la Lisabona. Însă trebuie să fim pregătiți și pentru ce ne așteaptă în viitor, dacă și sperăm când această ratificare va avea loc. Serviciul de afaceri externe va fi foarte important în următorii ani, așa cred eu. Și există probleme importante care trebuie soluționate însă aș dori să vă rog să meditați la ele, să chipzuiți în diverse moduri, astfel încât când se va prezenta această ocazie, când va trebui să luăm decizii concrete, să mergem înainte, să avem uh, înțelepciunea politică și să fim gata să o facem. Însă sigur că trebuie să așteptăm, să respectăm ca procesul să fie finalizat în toate statele membre, inclusiv în Irlanda, și să ne ținem răsuflarea. Uh, pentru uh, un, ceva timp, însă nu să adormim, dacă îmi permiteți. În ce privește Hondurasul, am discutat uh, pe îndelete acest subiect la plenară, dăunăzi, și la plenară spuneam că noua încercare a președintelui Arias din timpul weekendului urma să fie încununată de succes. Din păcate nu a fost așa. Iar politica pe care noi o urmăm e cea pe care, la care m-am referit săptămâna trecută. Trebuie să-l sprijinim. Trebuie să sprijinim eforturile sale de intermediere, care sunt singura soluție posibilă la acest conflict. Celelalte alternative sunt total negative și avem, suntem în contact cu oamenii lui și cu uh, Organizația Statelor americane și felul în care noi, Uniunea Europeană, transmitem mesajul nostru de sprijin și de ajutor al președintelui Arias este foarte important și în rest trebuie doar să ne rugăm că va reuși. Ce se, va întâmpla, ce se va întâmpla dacă nu se întâmplă așa și ce se va întâmpla dacă relația cu țările din America Centrală va eșua, nu avem uh, o, un as în mânecă, însă deocamdată sperăm ca uh, președintele Arias și eforturile sale de intermediere să dea rezultate. O serie de întrebări cu privire la Iran, sigur. Aș prefera să nu intru în uh, detalii să nu vă spun exact ce ar trebui să se întâmple în Iran în ce privește referendumul, alegerile și așa mai departe. Iranul este o țară care sigur că are anumită, o anumită pluralitate într-un cadru foarte restrâns însă. Și, din câte am înțeles, în acest cadru politic foarte restrâns are loc o dezbatere. Uh, și așteptăm să vedem la ce duce această dezbatere. Însă, cred că liderii iranieni ar trebui să își facă griji în legătură cu legitimitatea uh, regimului, guvernului care iese din aceste alegeri. Trebuie să așteptăm concluziile, sfârșitul acestui uh, proces, însă noi dorim să ajungem până la urmă la națiunea, la poporul iranian, pentru că e un popor foarte important, format din tineri cu speranțe, cu idealuri, cu vise, ca toată lumea. Și echilibrul între ei și brutalitatea cu care sunt uh, tratați pe stradă este foarte greu de acceptat. Avem relații directe cu regimul, cu guvernul? Sigur că avem relații diplomatice. Am uh, discutat cu, președin, cu, cu ministrul de afaceri uh, externe, Mutachi, de mai multe ori în ultimile săptămâni și am încercat să abordăm uh, problema prin consulate, prin ambasii, prin, amb- prin ambasadele noastre. Și am reușit să eliberăm aceste ostaticii din ambasade mai există o tânără franceză care, fără explicații, este deținută de către autoritățile iraniene. Sigur că avem negocieri pe toate planurile pentru a obține liberarea acestei uh, cetățene. Sigur, în acest sens, trebuie să negociem cu ei, la fel ca și în dosarul nuclear și pe alte teme. Sigur, trebuie să discutăm realitățile evidente, dar în același timp să sperăm că va ieși ceva diferit uh, din, uh, ulterior din uh, procesul uh, electoral. Apoi, câteva întrebări în legătură cu Balcanii, cu Bosnia mai ales și regimul vizelor. În legătură cu Croația și Slovenia mai există și alte blocaje de altă natură, însă ce spuneam în legătură cu Croația și Slovenia, am spus-o în conversații private și uh, știu că acum trebuie să repet acest lucru în public, uh, însă cred că în, de ambele părți discursul au mers prea departe. Balcanii sunt uh, o, o regiune în care trebuie să fii atent ce spui, ce afirmații faci, pentru că oamenii au tendința să creadă ce promiți. Și s-ar putea ca spusele tale să fie urmate de consecințe. Deci uh, îi rog, i-am îndemnat pe liderii din ambele părți să procedeze în mod mai moderat, să se gândească la probleme, să lase promisiunile. Interesul lor comun este să rezolve problema și cu cât o fac mai repede, mai ales pentru Croația, evident, cu toții avem un interes comun în continuarea, accel, accelerarea, intensificarea procesului de aderare. E important pentru Croația, e important și pentru relația noastră cu întreaga regiune, dar e important și pentru Slovenia, bineînțeles. Nici o țară nu dorește să uh, fie izolată în uh, uh, această zonă. Nu de dorim acest lucru. Deci sper ca o anumită reflexie să ducă la o rezolvare, la o soluționare a problemei în modul în care Europa îl face-o. De fapt, asta, în asta constă ideea europeană, respectiv soluționarea problemelor în mod constructiv și uh, compromisurile făcute. Uh, mai multe persoane s-au referit la problema Bosniei. Ști, știu cum uh, se vorbește la Sarajevo în acest moment. Însă nu e o problemă nouă. Uh, știam, o așteptam și, de fapt, ar fi trebuit să fie anticipată și de către bosnieni. M-am întâlnit cu Karl Schwarzenberg, cu Bernard Cușter. O zi întreagă am uh, discutat cu liderii uh, din Bosnia uh, de toate orientările politice și îi invitam să negocieze împreună, să se așeze la masa negocierilor și să ia deciziile importante, pentru că dacă ele nu vor fi luate, e vorba de regimul vizelor, vor pierde trenul. Nu e că nu vom da vize nimănui altcuiva, nu înseamnă că regiunea Balcanilor va fi ținută ostatic, însă să nu uităm, e o ocazie care nu trebuie irosită și e mai bine să, ca ei să facă eforturi rapide. Uh, spusele mele au avut anumite efecte, au început să ia măsuri concrete, însă nu suficiente. Și am discutat cu domnul Steinberg, cu uh, ministrul american și am discutat în urmă cu două săptămâni o zi întreagă de acest subiect și am spus că știam, ne așteptam la această problemă. Însă trebuie să luăm acum decizii foarte importante în legătură cu uh, pașapoartele biometrice. Nu trebuie doar să spunem acest lucru, ci să trecem la fapte. Noi, miniștrii de afaceri din, uh, externe din uh, Uniunea Europeană, suntem persoane drăguțe, însă să nu uităm pe miniștrii de interne și ei sunt drăguți, sunt persoane plăcute. Știți la ce mă refer. Deci trebuie ca să fim credibili și față de ei. Știți că acuzațiile, orice tip de acuzație nu vor da niciun rezultat. Și acum chiar sper că liderii din Bosnia vor lua măsuri împreună și vor trece la fapte. În legătură cu e mail disperate la care vă refereați dumneavoastră, da, da, cunosc foarte bine situația câteodată spun că Bosnia e a doua țară pentru mine, pentru că am petrecut mulți ani acolo. Sunt victimele uh, neputinței liderilor politici de a se pune de acord și prea mulți dintre ei, ca să vă spun lucrurilor pe șleau, uh, duc un război de 15 ani pe care l-au dus în urmă cu 15 ani cu cuvinte. Hai să ne gândim la viitor, viitorul Uniunii Europene uh, și al tinerilor din această zonă este foarte important. Tinerii nu-și doresc uh, discursuri, ei își doresc perspective europene pentru țara lor, iar liderii din această țară nu doresc să ia deciziile necesare pentru a uh, face parte din Europeană. Dacă o vor face, sigur că eu le voi ura bun venit în uh, spațiul economic european, dar dacă nu, nu vor putea să se integreze și acest principiu se aplică tuturor. În legătură cu situația din Kosovo, o urmărim îndeaproape, sunt conștient de toate problemele de acolo. Uh, apar și acolo probleme de legalitate, însă dacă dăm dovadă de spirit constructiv, cred că le putem rezolva în ce privește leadership-ul la nivel mondial, în ce privește combaterea schimbărilor climatice. La plenară, primul ministru a vorbit foarte mult pe acest subiect. El s-a angajat ca prioritatea numărul 1 a sa în următoarele luni să fie schimbările climatice. Uh, președinția îl sprijină foarte mult pe această temă vom avea o diplomație ecologică uh, desfășurată de Suedia în lunile următoare. În ce privește Iranul, Uh, să așteptăm. Nu am răspuns la această întrebare uh, alaltă ieri, nu vreau să răspund nici acum, să vă dau un răspuns tranșant. Nu am niciun fel de dezacord în legătură cu abordarea pe care ați uh, prezentat-o dumneavoastră. Domnul Tanoc a pus o serie de întrebări cu privire la Israel. Dorim să avem un dialog mai aprofundat cu Israelul uh, pe viitor. Sigur, e necesar și se aplică în cazul tuturor, mai ales pe subiectele în care nu suntem de acord și avem ceva dezacorduri cu Israelul. Sigur, e nevoie de dialog pentru a soluționa aceste dosare. E, uh, americanii sunt în aceeași situație și au un dialog foarte intens cu Israelul în legătură cu coloniile. Noi considerăm că aici o singură politică e posibilă, uh, responsabilă, care se aplică în fâșia Gaza. Am fost uh, foarte fermi, respectiv uh, politica izolaționistă, nu numai că nu poate fi acceptată din punct de vedere moral, ci și este contraproductivă și din punctul de vedere al israelienilor. Sperăm că dialogul cu Israelul să îi facă pe israelieni să-și dea seama de aceste lucruri și să-și ajusteze politicile și apoi să vedem cum putem să facem ca relațiile să evolueze în viitor. Nu văd uh, pași uh, uh importanți. Uh, Sri Lanka, sigur, e o altă prioritate pentru noi, să aflăm colimatorul nostru și credem că ne-am putea să, ar putea să apară o nouă evoluție în această zonă. Guvernul din Colombo, Colombo a triumfat după război, război și au închis ochii în fața propunerilor comunității internaționale. Mă gândesc, de, de exemplu, la vizita lui Ban Ki-moon și la solicitarea ONU de a primi acces la uh, lagăre. Însă, cred că își vor da seama că uh, a obține pacea e mult mai greu decât să duci un război. Uh, pentru a avea un război poți să importi arme, armament uh, și e mai ușor să te războiești. Dar pentru ca uh, regiunea întreagă să fie stabilă, e nevoie de pace și e mult mai greu de obținut pacea. Și cred că asistența comunității internaționale e foarte importantă. Va fi la un moment dat uh, vitală. Și cred că trebuie să ne pregătim și pentru această posibilitate. Apoi, în legătură cu chestiunea cipriotă, Uniunea Europeană nu poate avea niciun rol de jucat în procesul în curs în Cipru. Cred că președintele Cristofias și domnul Talat, liderii celor două comunități, trebuie să încerce să se pună de acord. Personal, mă impresionează ambele persoane prin convingerea lor și uh, dovada că doresc să ajungă la o soluție, având în vedere istoria, contextul cred că își doresc cu adevărat să ajungă la o soluție. Sigur că problemele sunt foarte grave. Obstacolele sunt importante, însă nu sunt mai importante decât obstacolele pe care le-am depășit în alte situații. Și aș spune că dacă vor rezolva problemele de guvernare, care sunt complicate, e adevărat, eu tend să cred că și celelalte probleme pot fi rezolvate, dar aici e vorba de viziunea mea personală care se bazează pe experiențele mele anterioare. Și apoi mai sunt și alte probleme la care ați făcut aluzie, cea a siguranței, de exemplu, a securității, sunt foarte complicate și uh, sper că vor fi abordate spre sfârșitul negocierilor și cred că ar fi nepotrivit pentru mine să încerc să mă implic în acest pro- sau să am o uh, poziție pe aceste teme, însă doream să subliniez importanța lor. Și apoi mai sunt și alte probleme, de exemplu comerțul, protocolul de la Ankara, și așa mai departe. Cred că, sigur, trebuie să ne gândim la toate deciziile Consiliului care au fost adoptate și să sperăm că sunt uh, puse cu adevărat în aplicare atât de către noi cât și de ceilalți. E rolul pe care îl putem juca. Și apoi, dacă se ajunge la un acord pe care îl așteptăm cu toții, sigur că Uniunea Europeană trebuie să fie gata să îl susțină și să își aducă sprijinul în acest proces, pentru că chiar dacă sunt convins că beneficiile economice ale unui acord vor fi importante pentru ambele comunități, acest beneficiu economic s-ar putea să nu se vadă decât după câțiva ani. Însă cred că noi, Uniunea Europeană, ar trebui să sprijinim și să uh, aducem uh, un, uh, o asistență acestui acord. Însă nu noi trebuie să ajungem la un acord, ci liderii comunităților de care vorbeam. În legătură cu imigrația, n-am spus nimic despre acest subiect și e, motivul e foarte simplu. A, are loc o ședință neoficială a miniștrilor la care făceam aluzie înainte, miniștrii de justiție, afaceri interne și imigrație, care are loc, a avut loc la Stockholm recent și trebuie să vă mărturisesc că nici măcar nu am habar despre ce au uh, vorbit, pentru că eu am fost în Caucazul de Sud și nu știu despre ce au discutat. Însă această temă va fi discutată la Consiliu în octombrie pe baza deciziilor pe care le-am adoptat la Consiliul European la ultimul din iulie. Din iunie, îmi cer scuze. Sper că am răspuns, cel puțin în parte, la majoritatea întrebărilor. Chiedo scuzai. Mulțumesc, domnule ministru, îmi cer scuze de la colegi, dar sper să mă iertați, va trebui să restrâng timpul la un minut pe întrebare, pentru că mai avem aproape 30 de vorbitori. Domnul Brock are cuvântul. Un minut și jumătate, domnule Brock. Domnule președinte al Consiliului, aș dori să vă întreb cu privire la procesul de extindere viitor. S-a spus că Islanda a dori să aibă un statut de candidat. ceea ce ar însemna ca Islanda să fie în momentul de față deja membru al comunității economice, astfel încât o parte din achiul comunitar uh, să fie deja rezolvată. Care va, ar fi diferența între această situație și procesele de extindere uzuale? Dumneavoastră aveți experiențe cu privire la spațiul economic european și vrem să vă întreb de ce parteneriatul estic nu ar putea să primească și el o abordare mai multilaterală, așa încât să nu uh, se cree, să parteneriatul uh, estic să nu însemne neapărat o întârziere a posibilei aderări la Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule Brock. Are cuvântul acum domnul Rocek. Un minut și jumătate de fiecare dată. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Bird, aș vrea să vă întreb ceva, și anume Canada a introdus, Canada a introdus vize împotriva Republicii Cehe acum câteva zile. Ce ar putea să facă președinția suedeză și Canada pentru a putea corecta această situație, pentru a reveni la situația în care populația cehă putea să circule liber către Canada. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul acum doamna Pac. Domnule președinte, stimate domnule ministru, mai întâi despre Croația, apoi despre Bosnia-Herzegovina. În discursul dumneavoastră a spus că Croația face progrese mari. Punct. Din fericire, au întrebat colegii mai multe despre Croația. Nu se poate accepta ca o graniță exterioară care la aderarea Sloveniei nu a jucat un rol important, să, devi- să joace acum un rol foarte important uh, și să devină o piedică la negocierile cu această țară. Cred că cel mai bine ar fi ca președinția să se asigure ca cele două subiecte să fie separat tratate. Unele sunt subiecte care țin de tribunal și altele sunt negocierile cu Uniunea Europeană. Eu zic că nu trebuie să așteptăm până s-au pus de acord cele două părți, pentru că știți cât de tensionată este situația acolo. Vreau să susțin tot ce au spus colegii cu privire la facilitatea vizelor. Odată cu uh, decizia aceasta, de fapt, nu facem decât să cimentăm uh, toate tensiunile interetnice și separarea între aceste comunități. Cred că ar trebui să facem tot posibilul pentru a-i ajuta pe bosniaci. Nu putem să folosim aceleași criterii în Bosnia ca în Serbia. Trebuie să încercăm să ajutăm să vindecăm ceea ce cu adevărat este stricat în această țară și anume colaborarea și coviețuirea etnică, interetnică. Ați spus de asemenea că structura Dayton ar trebui să fie depășită de către structurile de la Bruxelles. Puteți să ne explicați această depășire? Mulțumesc, doamnă Pac. Are cuvântul acum domnul Nuniț. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să pot lua cuvântul în comisie, mă bucur să vă văd aici la noi în comisie, în primul rând. Atunci când ați prezentat programul președinției suedie, suedeze, ați vorbit despre politica externă a Uniunii. Nu ați vorbit în detaliu despre ea, dar acum ne-ați spus ceva mai mult. Ați spus, de exemplu, că Uniunea Europeană ar trebui să se gândească la extinderea către nord, către est și la granițele acestea. Problemele strategice în legătură cu America Latină, de asemenea, au fost unul din subiectele pe care le-ați abordat. Mă gândesc la, la, um, la tratatele de asociere cu Mercosur, de exemplu, mă scuzați, și la uh, tratatul cu Lima. Există în momentul de față o reuniune pe această temă. Iar în legătură cu Marea Mediterană și cu relațiile dintre Europa și Marea Mediterană, avem diferite tensiuni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Poate că am putea totuși să depășim aceste tensiuni pentru scopul pe care îl avem în comun. Aveți intenția să faceți progrese în acest domeniu? Vă mulțumesc. Domnul Galler. Mulțumesc, domnule președinte. Ați spus în introducere că lumea a devenit mai periculoasă, că tensiunile au crescut. Deci este mai bine decât să reacționăm, poate să acționăm deja preventiv în regiunile instabile de pe glob. Aceasta este și scopul politicii de vecinătate a Uniunii Europene. În legătură cu Ucraina, Consiliul a luat mai multe decizii, dacă permit să le spun um, pe scurt, și anume condiționarea um, aderării Ucrainei sau mai degrabă condiționarea apropierii Ucrainei în momentul de față de Uniunea Europeană de îndeplinirea sarcinilor care îi revin. La Kiev lucrurile s-au spus destul de pe clar la întâlnirea între Peșleaul, la întâlnirea între Uniunea Europeană și Ucraina. Întrebarea mea este care sunt obiectivele pe care le-ați stabilit pentru următoarele luni în legătură cu relațiile cu Ucraina. Ați spus de asemenea că vreți să reacționăm mai bine în criză. Uh, Trebuie însă să fim foarte bine pregătiți în acest caz. Trebuie să reușim să aplicăm ceea ce am hotărât la nivel politic. De exemplu, acum 5 ani am stabilit să avem așa numitele battle groups de reacție rapidă la nivelul Uniunii Europene, dar de atunci, în domeniul uh, misiunilor de uh, politică de apărare, nu prea le-am folosit. La întâlnirea ministrilor de apărare de um, anul trecut, uh, am fost foarte impresionați eh, să aflăm despre capacitatea de reacție a trupelor suedeze, de exemplu, dar de fiecare dată când s-a pus problema concret, lucrurile au stat mult mai au fost mult mai complicate. Întrebarea mea este dacă sunteți gata să prelucrați conceptul pentru aceste trupe de intervenție rapidă, pentru ca atunci când se pune problema să fie trimise într-o regiune specială, să poată chiar să reacționeze. Mulțumesc, domnule Galer. Are cuvântul doamna Autola, care este președinta subcomisiei pentru drepturile omului. Și apoi vă dau cuvântul, domnului ministru. Ulcoministeri Bild, neuvoston puheenjohtaja. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l felicit pe domnul Bild pentru programul cu privire la drepturile omului pe care ni l-ați prezentat și am câteva întrebări despre acest program. Ați spus că doriți ca drepturile omului să fie mai vizibile în relațiile externe ale Uniunii Europene. Aș vrea să vă rog să specificați cum anume doriți să obțineți acest obiectiv? Vreți să um, sporiți dialogurile și consultările cu țările terțe? Pentru că acest lucru ar putea să aibă consecințe favorabile asupra drepturilor omului. Mă gândesc, de exemplu, la consultările cu China și cu Rusia, mai ales. Ați spus, de asemenea, că o prioritate a dumneavoastră este libertatea de exprimare pe internet. Internetul este un domeniu în care drepturile omului sunt în continuare încălcate și un loc de acțiune ar fi, deci, internetul pentru apărarea drepturilor omului. De asemenea, trebuie spus că încălcările drepturilor omului uh, s-au s-au remarcat în ultima vreme chiar um, în regiuni în care nu ne așteptam de așa, la așa ceva. De exemplu, uciderea Nataliei Stemirova, care ne-a impresionat pe toți acum câteva zile. Care este, deci, rolul pe care îl vedeți dumneavoastră pentru Uniunea Europeană pentru a putea cu adevărat să um, conducă o acțiune concretă împotriva violării drepturilor omului? Mulțumesc. Încheiem acum această tură de întrebări și prin ultimul inter... Uh, ultima persoană care va interveni și după aceea voi da cuvântul ministrului. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, în intervenția dumneavoastră ați menționat Uniunea Mediteraneană și cred că ne-ați împărtășit până la urmă ideea cu care toată lumea este de acord astăzi și anume că mizele acestei inițiative sunt foarte mari. Ați vorbit și despre miza demografică mai sunt cu siguranță și mize economice, geopolitice, mize energetice, însă această inițiativă care s-a transformat recent pare că s-a uh, blocat. Am o întrebare precisă, aș vrea să-mi spuneți dacă ultimele uh, reuniuni care au avut loc pe plan bugetar și ecologic, vi se pare că au relansat procesul sau că el rămâne uh, blocat? din motive care cred că nu țin doar de conflictul israelo-palestinian, ci de mai multe cauze. Și în al doilea rând aș vrea să știu dacă în președinția dumneavoastră aveți în vedere o inițiativă care mie mi se pare importantă, de a redemara acest proces. Mulțumesc, domnule Peion. Acum are cuvântul domnul ministru. Uh, thank you. Um, starting with, um... Mulțumesc. Am să încep poate cu drepturile omului. Este cu siguranță o prioritate pentru președinția suedeză și pentru Uniunea Europeană în general. Cred că dacă putem lua diferite măsuri pentru a uh, spori profilul Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului, cred că ar fi foarte bine, iar sprijinul Parlamentului în aceste domenii este foarte apreciat. Nu aș spune că există un mare dezacord între miniștrii de externe din statele europene, însă există anumite chestiuni dificile și responsabilitatea președinției este să fie o forță în acest domeniu și aș uh, aprecia orice susținere. Sunt multe probleme în legătură cu drepturile omului și sigur că internetul este o primă linie în acest domeniu și este chiar o primă linie pentru cei care doresc să limiteze drepturile omului în anumite state. Și acesta nu a fost uh, suficient luat în seamă de comunitatea clasică de luptă pentru drepturile omului. Noi ne-am făcut deja auzit glasul ca președinție în cazul Kazahstanului și noua legislație de acolo care uh, limitează grav libertatea pe internet. Am fost ieri la Baku, unde sunt acuzați doi autori de bloguri și a trebuit să explic foarte multor persoane ce înseamnă blogurile. Însă, până la urmă am reușit să discutăm și cred că, într-adevăr, este o nouă primă linie în lupta pentru libertate și Europa trebuie să fie activă pe această linie și sper că împreună ne vom aduce contribuțiile și, de asemenea, în protejarea activiștilor pentru drepturile omului. Situația este diferită între diferitele state. În legătură cu America Latina, m-am referit, cred, la ea în introducere, după cum ați spus, și împreună cu Africa, avem foarte multe probleme în aceste zone, dar nu avem timp acum să ne referim la toate. Vom avea un summit cu ei, cu Brazilia, iar Brazilia este un uh, partener foarte important al Uniunii Europene în multe domenii, iar Hondurasul este una din problemele pe care le discutăm foarte intens cu America Latină. Suntem foarte uh, dornici de a obține acorduri de liber schimb. Am muncit foarte mult pentru un acord cu Corea de Sud anul trecut, cu comunitatea an de an și cu Mercosur. Apoi, chestiunea Americii Centrale este cumva în suspensie, sperăm să o rezolvăm, pentru că aceasta ne va uh, spori relațiile, ne va ameliora relațiile cu economiile emergente din America Latină. Aș reveni la Bosnia, dar vreau să subliniez că aceste probleme nu țin numai de Balcanii de Vest, ci se manifestă peste tot. Am fost la Baku, vă spuneam, ieri. Sigur că e în altă țară, dar, în fine, se pot aplica principiile parteneriatului estic. Sunt acum mai multe zboruri între Baku și Moscova decât erau pe vremea uh, sovietică. Și de ce? Pentru că nu am nevoie de viză tinerii vor să vadă lumea și se pot duce în Rusia și în Turcia. Asta e tot. Nu pot merge în Uniunea Europeană. Georgienii, sirienii, armenii doresc liberalizarea vizelor, dar ei visează la acest lucru și speră, dar nu știu, și ucrainienii oare își doresc facilitarea vizelor? Cu siguranță. Sigur că noi am dorit să ne deschidem frontierele cât mai mult în măsura posibilului și cred că este o forță foarte pozitivă atunci care se degajă atunci când oamenii ajung să se întâlnească și să se cunoască. Dar dacă sunt și unele persoane care au alte opinii, ca să nu zic unii miniștri de interne, Sigur că există problema traficului, a imigrației ilegale și așa mai departe și toate acestea antrenează probleme în statele noastre. Sigur că noi am dorit să ne deschidem frontierele cât mai repede și pentru cât mai mulți, însă trebuie să fim conștienți de faptul că există și alte probleme de care trebuie să se țină cont în ceea ce privește combaterea criminalității, traficul de droguri, de persoane, și altele. Asta înseamnă că trebuie, trebuie să ne uh, întărim criteriile. Însă, sigur că eu doresc să fac progrese cât mai repede posibil. Însă, candidații trebuie să îndeplinească criteriile, nu se poate altfel. În Balcanii de Vest avem o situație mai simplă decât uh, cea din uh, Georgia sau din Ucraina. Putem noi schimba acest lucru? Întrebări, întrebări și sper că și Parlamentul le va putea răspunde la Comisia FED și la alte comisii. Sigur că îi ajutăm pe uh, bosniaci, facem tot ce putem și de mult timp încoace, însă până la urmă depinde și de ei. Ce vreau să spun este că ei privesc către viitor, către Bruxelles, avem un înalt reprezentant acolo. Am, am fost și eu un alt reprezentant în această țară. Știu, cunosc foarte bine acele acorduri, pentru că chiar eu le-am negociat pe unele dintre ele și cred că este important. Dar Dayton nu este suficient pentru Bosnia. Dayton este doar un început pentru Bosnia. Iar procesul de integrare europeană este mult mai profund, mult mai solicitant și mult mai important. Dacă este să ne uităm la condițiile acordului de pace Dayton și să vedem cum se compară cu achiul comunitar, fără îndoială achiul comunitar este o forță ce poate transforma mult mai mult societatea bosniacă a viitorului. Implementarea acordurilor Dayton este o joacă de copii pe lângă implementarea achiului. Și de aceea eu vreau să văd o tranziție, dacă este posibil, de la structurile orientate doar către țelurile Dayton la structuri care duc la perspectiva de aderare și de implementare a achiului în mod mult mai profund, mult mai solicitant, dar și mai orientat către stabilitate pentru Bosnia. Avem un dialog cu autoritățile bosniace și cu partenerii americani și cu alți parteneri internaționali, Turcia și Rusia, de exemplu. În cele din urmă a fost o întrebare legată de Islanda și uh, spațiul economic european. Cunosc această problemă, uh, știu că atunci când Suedia a depus cererea de membru, am negociat și a durat foarte mult uh, negocierea statutul, statutului de membru al spațiului economic european. A durat mult mai mult decât, să ne, decât negocierea aderării la Uniunea Europene. Și un sfert din uh, perioadă a fost dedicată tulburărilor din Uniune. Erau atunci probleme cu tratatul de la Maastricht și așa mai departe. Deci, Esențialul din acquis se negociază și acestea au fost făcute, au fost făcute și de Norvegia și de Liechtenstein și de Islanda. Dacă acestea se aplică, înseamnă că ei vor fi parcurs o mare parte din drum. Îns, deci, grosul negocierilor este reprezentat de acest lucru. Știm asta din experiența Austriei, a Suediei, a Finlandei pentru că am trecut de la calitatea de membru. Norvegia, Islanda și Liechtenstein sunt în spațiul economic european. Da, sunt un vizionar, îmi place să fiu vizionar, îmi place să mă uit la toate aceste posibilități, însă mai avem mult de mers. Deocamdată discutăm acorduri de liber schimb, mai ales cu Ucraina, și dacă vom obține o claritate mai mare, pentru că acum uh, sunt multe tulburări interne în Ucraina, știți că așa e democrația uneori, cred că vom putea chiar să încheiem acordul de asociere și să avem o zonă de liber schimb cu Ucraina profundă până la sfârșitul anului. Este extrem de important pentru acest stat. Și cred că apoi vom putea continua cu Georgia la un anumit moment, apoi poate și cu alții și după aceea poate vom putea trece mai departe. Ceea ce nu ar trebui să fie uh, văzut ca un mod de a împiedica aceste state să devină membre. Aceasta e cu totul altceva, e o problemă separată care va fi discutată mai târziu. Trebuie să luăm lucrurile în ordinea firească. Așadar, eu sunt mulțumit de această viziune a pașilor mici și cred că ei sunt pași în direcția dorită. Grazie, signor Ministro. <clears throat> Imploro la vostra... Vă mulțumesc, domnule Ministru. Vă rog, vă implor să nu mai uitați, să nu uitați că avem o jumătate de oră și 20 de vorbitori. Fiecare va primi cuvântul pentru un minut. Domnul Cucan are acum. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule ministru. Bun venit. Mă bucur că vă aflați printre noi. M-am bucurat să constat că extinderea sau procesul continuu de extindere, o form, o, un mod mai bun de a spune acest lucru, face parte dintre prioritățile președinției suedeze. Și mă gândesc și la faptul că aspectul personal ar trebui să fie văzut ca o primă. Respectiv, contribuția dumneavoastră, domnule ministru, experiența pe care o aveți în statele din Balcani, care e uh, de mai mulți ani, haideți să nu fim modești, e inutil aici. Cred că președinția suedeză, prin dumneavoastră și situația actuală din țările din Balcanii de Vest, reprezintă două aspecte foarte compatibile și perspectiva europeană, care reprezintă stimulentul cel mai puternic pentru aceste țări din regiune, poate fi folosită de către dumneavoastră în avantajul nostru. Aveți observații pe această temă? Mulțumesc, domnule Cucan. Are acum cuvântul vicepreședintele Bodis. Domnule ministru, aseară la televizor, poate că ați văzut emisiunea. Am văzut uh, un defileu, o paradă militară din Turcia. Turcia care sărbătorea aniversarea invaziei Ciprului și ocupației acestei insule. E vorba de o criză care durează de 35 de ani și nu de 20 de ani. De 35 de ani, aproape jumătate din insula Cipru un um, stat care astăzi face parte din Uniunea Europeană, se află sub ocupație. Care este părerea dumneavoastră, domnule ministru, în legătură cu aceste sărbătoriri care au loc la Ankara? Nu contravin ele demersului de um, depunerea a candidaturii la Uniunea Europeană? Cu alte cuvinte, o țară poate să fie candidat la Uniunea Europeană bucurându-se în același timp de faptul că a ocupat teritoriul unui alt stat membru. Mulțumesc, domnule vicepreședinte Bodis. Are acum cuvântul celălalt vicepreședinte, domnul Pașcu. Mulțumesc foarte mult. Dacă spunem că succesul din Afganistan constă în ce rămâne după ce plecăm de acolo și dacă pornim de la ideea că componenta civilă este poate mai importantă decât componenta militară a situației din Afganistan, mă întreb dacă ar fi bine să ne gândim la o anumită inițiativă pentru a aduce mai multă coerență și mai mult dinamism în efortul european, în uh, efortul de construire a instituțiilor de acolo. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule vicepreședinte Pașcu. Are acum cuvântul Domnul Valdere. Doamna Valdere, îmi cer scuze. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doream să vă pun o întrebare în legătură cu strategia baltică, proiectele dumneavoastră, relația cu Rusia și care sunt proiectele dumneavoastră în legătură cu dorința ca la Georgia să fie aplicat acest acord pe șase puncte. Dar o întrebare foarte scurtă în legătură cu viitorul apropiat. Știm că în urmă cu un an, Parlamentul European a solicitat Parlamentului Național să recunoască ziua de 23 de august ca o zi de comemorare a victimelor uh, stalinismului și nazismului. Știu că puține parlamente naționale au uh, adoptat această măsură și doream să vă întreb care este situația în Suedia și dacă intenționați să încurajați colegii dumneavoastră din Consiliul European să procedeze la fel, deci să, să recunoască uh, această zi această comemorare foarte tristă care se apropie. E a 70 aniversare a bactului Hitler-Stalin. Mulțumesc, domnul Mauro, are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, aș dori să vă rog să ne spuneți ceva în legătură cu țărmul din sud al Mării Mediterane. S-a vorbit despre Cipru și despre Turcia. Însă Algeria este o țară care a fost zguduită de conflicte, ca și Irakul, o țară care a înregistrat un număr de victime care se compară cu morții din Irak. În Libia, în Liban, um, există o situație care influențează politica euromediteraneană. Iată întrebarea mea. Există o strategie la nivel european în ce privește un eventual scenariu Europa uh, mediterană. Mă întreb dacă problemele care vizează aceste țări nu ar fi mai bine înțelese dacă ar fi integrate într-un scenariu regional și care ar trebui să reprezinte o provocare pe viitor pentru Europa. Avem uh, în curs o serie de acțiuni Mă refer, de exemplu, relațiile cu vecinii din Est, însă așteptăm și programe, proiecte pentru vecinii din Sud. Vă mulțumesc. Domnul Calar. Vă mulțumesc. Domnul Taler, vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, sprijin prioritățile pe care le-ați enumerat. Am două aspecte de care aș dori să vorbesc. În primul rând, care este rolul Uniunii Europene pe plan global, pe plan mondial? Ce trebuie să facem? Care ar fi măsurile pe care trebuie să le adoptăm pentru a ă, îmbunătăți ă, capacitatea Uniunii Europene de gestiune a crizelor? Și apoi, a doua întrebare referitoare la Balcanii de Vest. Cred că e ă, normal că această situație a, din Bosnia și Herțegovina să se află în centrul atenției noastre. Problema însă este că Uniunea Europeană, noi, în mod implicit încurajăm dezbinările etnice în Bosnia. Aceasta e o problemă pe care, uh, cu to- de care cu toții ne temem și pe care cu toții am dorit să o evităm. Și cred că nu ar trebui să încurajăm populațiile serbe și croate din Bosnia să meargă la Belgrad și la Zagreb pentru a obține pașapoarte pentru a putea intra pe teritoriul Uniunii Europene. Deci cred că e foarte important să încercăm noi moduri de a ajuta, de a asista guvernul de la Sarajevo pentru a întruni reperele pe care noi le-am fixat. Și aici am o propunere pentru, domnule, uh, pentru dumneavoastră, domnule președinte Albertini. Haideți să îl invităm pe înaltul reprezentant pe domnul Valentin Insco în Bosnia-Herzegovina cât, Herzegovina, cât mai repede cu putință pentru un schimb de vedere aici la comisia noastră pentru a vedea care sunt măsurile pe care noi, Uniunea Europeană, ar trebui să le luăm pentru a ajuta la îmbunătățirea situației acolo. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Thaler. Vă rog să vă respectați timpul alocat. Gian Noacoale are acum cuvântul. Uh, Domnule președinte, în uh, prioritățile președinției uh, suedeze, care mi se par foarte bune, vorbiți și despre securitate și apărare și puneți accentul și pe relațiile cu țările terțe și puneți accentul și pe schimbările climatice și pe democrație. Având în vedere ce ați spus dumneavoastră despre președintele Obama, cum credeți că Uniunea Europeană ar trebui să profite de contextul actual pentru a dezvolta securitatea și apărarea pentru ca Uniunea Europeană să fie mai prezentă în cadrul uh, soluționării crizelor. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Trecem acum la domnul Weigel în numele liberalilor. Domnule ministru, un ministru. Un minut. Știu că sunteți o persoană foarte dinamică și sunt sigur că veți reuși să optimizați timpul pe care îl aveți la dispoziție în calitate de lider al Uniunii Europene. Cred că e îngrozitor acum să părăsești, să pleci Gaza care se află în ruine, și să observi uh, starea deplorabilă în care se află ce s-ar putea numi un stat palestinian. Cred că ar trebui să insuflăm viață în acest proiect și să încercăm să uh, avem politici europene credibile în ce privește Orientul apropiat. În al doilea rând, aș dori să vă felicit pentru cuvintele moderate în legătură cu uh, disputa între Slovenia și Croația. Aș dori să vă îndemn să continuați acolo unde s-a oprit uh, domnul Oli uh, Ren, uh, Uh, a fost o pistă bună, compromisul e necesar și e vorba de un compromis uh, convenit între ambele părți. Un compromis necesar în această zonă, însă sper că cu ajutorul dumneavoastră vom reuși să-l obținem. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul înaintea domnului ministru, doamna Flotră, care este fosta președinte a Comisiei pentru Drepturile Omului. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule, domnule Bild. Prima întrebare se referă la Libia. Aici sunt se anunță încheierea unui acord de parteneriat și de cooperare cu Libia până la sfârșitul anului, în timpul președinției suedeze, deci. În ce cadru se negociază acest acord, având în vedere că Libia nu face parte din procesul de la Barcelona și nici din politica europeană de vecinătate și cum intenționați să profilați, așa cum vă doriți, drepturile omului în uh, acest acord negociat cu Libia, pentru că democrația și drepturile omului reprezintă un subiect sensibil în această țară. A doua întrebare vizează Ciprul, Turcia și Uniunea Europeană. Afirmați că veți sprijini și că sperați și sunteți optimist în legătură cu uh, președintele, cu capacitatea președintelui din Cipru să găsească un acord, îl veți sprijini. Sigur că e legat de un alt angajament al Consiliului în ce privește accesul la porturile și aeroporturile uh, Turcia, din Turcia pentru care în timpul președinției islandeze ar trebui să fiți obligați să luați anumite decizii. Cum vedeți viitorul uh, din acest punct de vedere? Mulțumesc, doamna Flotră. Are acum cuvântul domnul ministru. Thanks, and I start at the end uh, with that. Mulțumesc. O să încep cu ultima întrebare. Am spus la început că în calitate de, președint, de președinție vom uh, ține cont de deciziile Consiliului, nu numai de aceasta, ci și de multe alte decizii care sunt importante pentru acest subiect. Ele nu trebuie să fie neapărat legate una de cealaltă, dar trebuie să ne uităm întotdeauna în contextul în care acționăm. Cu siguranță o să ne uităm la toate concluziile Consiliului care au relevanță și vom vedea ce putem face pentru a continua implementarea acordurilor deja existente. Acesta este un subiect foarte important atunci când vorbim de Cipru. În legătură cu Cipru s-a vorbit despre invadarea unei, unui stat membru înainte. În 1974, cred că domnul Papadopoulos nu mai era atunci. Cine era um, liderul la Atena? Cred că o persoană extrem de prost uh, văzută și știu că acesta nu este un comentariu politic corect, dar îmi permit să o spun, care uh, această persoană a creat uh, o situație foarte tensionată. Junta n-ar fi fost niciodată uh, capabilă să intre într-o negociere cu Uniunea Europeană, dar uh, ce s-a întâmplat de atunci? Trebuie să ne uităm că în 2004, de exemplu, am sperat că Ciprul va putea să intre în Uniunea Europeană rezolvând această problemă. Știm de ce nu s-a întâmplat acest lucru în 2004, pentru că moștenirea din 1960, din 1974 și din 2004 este în continuare prezentă. Putem să ne uităm la oricare parte a acestei moșteniri, dar cred că trebuie să ne ocupăm de ea toată, pentru că trebuie să trăim cu ea în momentul de față. Deci eu zic să nu încercăm să luptăm în războaiele din trecut, ci să ne uităm la viitor. Avem cei doi uh, lideri din Cipru, domnul Talat și cu domnul Cristofias și ei doresc să depășească toate aceste probleme din trecut. Haideți să sperăm atunci că vor reuși. Și haideți să încercăm fiecare dintre noi, pentru că Uniunea Europeană nu are nimic de zis aici, să îi sprijinim cum putem. Este important nu numai pentru acea insulă, ci pentru toată lumea, pentru ca să demonstrăm de asemenea și convingere cu privire la ideile europene, pentru a putea depăși în fine moștenirea și a, toate tensiunile și dezbinările din trecut. Cu siguranță Europa nu poate să uite de o regiune a ei. În legătură cu Orientul Mijlociu, sunt absolut de acord cu părerea exprimată că trebuie să fim o forță de pace în Orientul Mijlociu. E ușor să spui acest lucru, mai greu să pui în aplicare. Partea bună pe care putem să ne bazăm este că fie că noi vorbim americană sau americanii vorbesc europeană, cu siguranță vorbim aceeași limbă în momentul de față, ceea ce n-a fost cazul în trecut. Avem posibilitatea începerii unui dialog mai puternic cu guvernul israelian. Credem că inițiativa lor de pace este valoroasă, trebuie folosită această ocazie. Avem de asemenea o situație complicată pe teritoriul palestinian din punct de vedere politic și economic. Uh, și trebuie de asemenea să știm că în ianuarie 2010 sau nu mult mai târziu vom avea alegeri în Palestina. Cine va câștiga acele alegeri va fi o persoană importantă. Alegerile vor include de asemenea și crearea unui raport de forțe între toate um, forțele politice din um, Palestina, ceea ce poate nu o să ne placă întotdeauna, dar sper că, acceptând această situație, vom avea șansa unui proces de pace și înainte și după alegerile de anul viitor. Cred că acest lucru este foarte clar pentru toată lumea din Europa, este destul de clar și pentru America. Haideți să vedem dacă putem să facem ceva pentru a continua pe o cale pozitivă în Orientul Mijlociu. Avem situația din Liban, avem un dialog bun cu Siria, destul de multe subiecte cu întreaga regiune despre Palestina, dar aceasta rămâne una din cele mai spinoase probleme. Unele subiecte au fost uh, mai spinoase, problema Cehiei și a vizelor, Canada. Nu avem în momentul de față mai multe informații. Vom vedea împreună cu Comisia Europeană cum trebuie să reacționăm la această problemă. S-au menționat uh, grupurile de intervenție militară, managementul de criză, uh, Cred că cel mai bun mod în care putem să avem un management de criză eficient în Uniunea Europeană este să implementăm, în fine, tratatul de la Lisabona. Acesta nu este singurul rezultat la și răspuns la această problemă, dar dacă ne uităm la președințiile prin rotație, putem să vedem imediat care este nevoia de Europa în lume. Există o cerere de Europa foarte mare toți care sunt înăuntru și în afara ei își dau seama că este nevoie de o forță mai puternică pe aceste subiecte. Noi suntem până la urmă victimele propriului succes. Numai dacă reușim să avem instituții comune mai puternice, vom putea cu adevărat să răspundem la cererea de Europa care există în lume și să răspundem la toate problemele pe care le tratăm în comisia dumneavoastră, de exemplu, capabilitatea, capacitatea în domeniul intervențiilor militare, al apărării, uh, și așa mai departe, a drepturilor omului, toate acestea sunt subiecte pe care trebuie să le tratăm cu mai multă vigoare. În legătură cu grupul, cu battle groups-uri, aș putea să spun că mai întâi m-ar interesa să știu dacă există aceste grupuri tactice de intervenție militară. Ne-am aflat într-o situație la care n-ați făcut aluzie înainte, și anume o situație la care chiar a trebuit să ne uităm unde sunt grupurile tactice. Și uitându-mă după ele, am constatat că, de fapt, fie n-au fost acolo, fie n-au fost nicăieri. Cu siguranță trebuie să vedem ce facem cu ele, pentru că ele sunt un instrument scump pentru Europa și faptul că nu este folosit ar trebui să ne dea de gândit. N-ar trebui să ne plângem înainte să vedem dacă putem să le eficientizăm. Suedia nu a folosit uh, banii pentru acest uh, instrument timp de mulți ani. Faptul că nu le folosim însă nu este un argument suficient pentru a nu le avea. Dar trebuie să ne asigurăm în primul rând că există. Iar în momentul în care uh, avem nevoie de ele, din pă- sper să nu fie nevoie, să ne asigurăm că ele chiar sunt acolo, că în 10 zile pot fi detașate într-un loc de criză și uh, să execute activități civile, militare și așa mai departe. Și să poate fi coordonate, bineînțeles, de la Bruxelles. Regiunea mediteraneană, strategia mai amplă. Aceasta este, într-adevăr, Uniunea Mediteraneană chiar dacă aduce multe dificultăți cu sine. Eu sunt un, un susținător al ideii de Uniune Mediteraneană. Știu că există multe dificultăți în Uniune pe tema aceasta, dar până la urmă este vorba și de un subiect filozofic. Același lucru se aplică, de fapt, și la parteneriatul estic. E vorba de un parteneriat între Uniunea ca atare, în totalitatea ei, și acea regiune. Deci, întreaga Uniune Europeană, Bruselul și cei 27 care se implică într-un parteneriat cu regiunea mediteraneană. Iată de ce Uniunea Europeană aduce valoare adăugată, pentru că nu e vorba numai de țările din regiunea mediteraneană care se implică în acest parteneriat, ci de întreaga Uniune Europeană. Același lucru se aplică și la parteneriatul estic, care nu este pus în aplicare numai de Polonia, Cehia și așa mai departe, ci este parteneriatul întregii Uniuni Europene și a instituțiilor sale cu această regiune și cu țările partenere din ele. Din ea. Așadar, eh, eu zic că faptul că este așa aduce cu sine implicații instituționale și pe termen lung am putea să ducem, să creăm un efect de transformare în aceste țări cu care avem parteneriatul respectiv. Ziua de 23 august și Parlamentul European și Parlamentul Suedez, ce face cu ea, nu știu să vă spun. Probabil că pe viitor se va lua o decizie, dar nu știu în momentul de față să vă spun care este situația. Parlamentul suedez știe că această dată are implicații foarte puternice și că este o dată sensibilă. Dar nu despre asta este vorba până la urmă. Cu siguranță, multe date vor juca un rol important în următoarele luni eu mă gândesc la concentrarea asupra viitorului mai mult decât asupra trecutului. Câteodată este bine să te amintești și de trecut. Aveam data de 19 august, 23 august, 1 septembrie. Toate sunt date jalon care pot fi importante. Avem și 9 septembrie, avem 17 noiembrie. O dată la care putem să contemplăm încă o dată ce s-a întâmplat în trecut, să medităm asupra uh, ceea ce s-a întâmplat și cum am ajuns acum cu instituțiile europene în cu totul altă situație. Pakistanul am cerut Consiliului și Comisiei, adică Secretariatului Consiliului și Comisiei să trateze la Consiliul uh, Afaceri Externe acest subiect. Avem uh, deja inițiate mai multe acțiuni în acest domeniu pentru a complementa măsurile de securitate necesare în acea regiune. Pentru că numai prin recăpătarea păcii putem cu adevărat să aducem uh, stabilitate și în Afganistan. Ideea ar fi să încercăm să aplicăm mai multe din valorile Uniunii Europene în această regiune. Știm cât de greu este să faci acest lucru, știm că este legat întotdeauna această provocare de uh, forțele de ordine și așa mai departe, care trebuie și ele să acționeze. Și în final, domnule Cucan, ați vorbit de perspectiva europeană. Da, sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Întotdeauna sunt pentru o perspectivă europeană, pentru Balcanii de Vest, pentru Caucaz, pentru Ucraina. Dumneavoastră, în calitate de parlamentari europeni, sunteți reprezenta, reprezentați un vis pentru multe țări țări care vor să-și schimbe societățile pentru a putea să fie parte din acest vis. Eu cred că vor mai urma și alte visuri și alte coșmaruri, de ce nu, dar eu zic că este foarte important ca lor să le dăm această perspectivă Balcanilor de vest, mai ales pentru că cred că acest lucru poate să schimbe lucrurile în regiunea respectivă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru. Mai avem cam 10 vorbitori, domnul ministru însă deja este foarte în întârziere, deci vă cer să nu interveniți decât 30 de secunde. Domnul Protasievici mai întâi, aveți cuvântul. Thank you, Chair, Mr. Minister. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Aș vrea în primul rând să-mi exprim aprecierea pentru implicarea dumneavoastră personală în proiectul parteneriatului estic. Însă, Vreau să vă atrag totuși atenți, atenția asupra încălcării drepturilor omului în uh, Belarus, care au fost acoperite de acest parteneriat. După cum știți, sunt 11 participanți la demonstrațiile pașnice din ianuarie anul trecut, care au fost uh, uh, supuși la arest la domiciliu și unul dintre ei a primit o pedeapsă de un an cu închisoarea și încă trei alți activiști sunt uh, încă în detenție și așteaptă să fie judecați. Aș dori să vă rog să treceți ca prioritate pe ordinea noastră de zi problema încălcării drepturilor omului și uh, situația prizonierilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Protasievici! Are cuvântul doamna de Kaiser. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Bild, trebuie să se facă ceva în Orientul Mijlociu și pot fi mișcați mici pioni mai ales. Mă gândesc mai ales la Siria, este important pentru relațiile noastre cu Libanul, cu Iranul, cu siguranță și poate că și cu Palestina. Un acord de asociere a fost înghețat, a fost relansat de Sarkozy, apoi pus între paranteze de președinția cehă. Aveți intenția de a le relansa și va face oare parte din uh, ordinea de zi a întâlnirii din 4-5 septembrie? Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă de Kaiser. Are cuvântul domnul Cumuțacos. 30 de secunde doar. Κύριε Υπουργέ, ειλικρινά δεν κατενόησα... Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Nu am înțeles în răspunsul dumneavoastră anterior dacă ați făcut o referire istorică la un dictator grec pentru a justifica ocuparea de 35 de ani în mod ilegal a unei părți din teritoriul Uniunii Europene. Nu ați fost prea clar și cred că ar fi bine și important să vă precizați răspunsul în acest uh, moment de început al președinției suedeze. Domnule ministru, dacă nu e bine să-l trimitem mesaje negative Turciei uh, în legătură cu perspectiva de aderare, nu e bine nici să o încurajăm mai mult decât e cazul atunci când ea nu-și respectă angajamentele. Domnul Panzeri. Grazie, Presidente. Volevo chiederle questo, essendo io Mulțumesc, domnule președinte. Voiam să vă întreb ceva. Eu mă număr printre cei pe care îi îngrijorează cel mai mult soarta tratatului de la Lisabona, dată fiind hotărârea Curții Constituționale Germane. Mult mai, îngrijorant, mult mai îngrijorător mi se pare decât referendumul din Irlanda. Și vă întreb dacă fără tratatul de la Lisabona ne putem gândi la extinderea Uniunii Europene. Eu vă înțeleg motivele, însă lipsa unui tratat nu ar trebui să aibă drept consecință uh, sporirea gradului de probleme puse de extindere și creșterea problemelor interne mai mult decât acelor celor externe. Mulțumesc. Acum, din partea ALDE, domnul Van Balen. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. S-a vorbit foarte mult despre Cipru. Și aș avea o întrebare. Avem acordul de la Ankara, conform Convenției de la Viena privind dreptul tratatelor. Dacă semnezi un tratat, trebuie să îl și ratifici și să intre în vigoare. Cum uh, aveți de gând în uh, timpul președinției suedeze să stimulați implementarea de către Turcia a tratatului de la Ankara, a acordului de la Ankara? Mulțumesc. Domn... Doamna Boscurt. De eerste over Turkije. Mulțumesc. Domnule ministru, tot în legătură cu Turcia, dat fiind că se va discuta până la sfârșitul anului, va trebui să vedem cum merg negocierile între cei doi lideri și să vedem ce se va întâmpla în această situație. Apoi, în legătură cu Honduras, mai multe măsuri în legătură cu Hondurasul au eșuat. Se pune întrebarea cât de departe va merge Uniunea Europeană pentru a găsi o soluție. Mulțumesc, doamna Lochville. Danke, Herr Vorsitzender. Herr... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru Bild, ați subliniat faptul că doriți să sprijiniți uh, mai, mai mult drepturile omului, să le faceți mai vizibile. Este absolut necesar, într-adevăr, pentru că credibilitatea Uniunii Europene a suferit pe această temă, fiind dat că și multe state membre ale Uniunii Europene au uh, o răspundere de purtat în încălcarea drepturilor omului în lupta împotriva terorismului. Vedem că, Uniunea Europeană, că America învață acum din greșelile sale și cred că și Uniunea Europeană ar trebui să învețe din experiența Americii. Întrebarea mea este ce dorește să facă președinția suedeză pentru ca și statele europene să poată prelua răspundere pentru încălcarea drepturilor omului în procesul de luptă împotriva terorismului. Onorevole Prodi. Are cuvântul domnul Prodi. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru, pentru disponibilitatea de care dați dovadă. Aș vrea să vă adresez o întrebare în legătură cu încălzirea climatică. și consecințele negative ale G14. Pentru că nu s-a degajat de acolo nicio propunere. Cred că dăm dovadă de eurocentrism și că nu ținem cont de statele în curs de dezvoltare. Nu văd cum am putea să ajungem la un acord mondial fără acestea. Avem nevoie foarte mare de acest acord mondial. Mulțumesc! Domnul Mavro Nicolas, mulțumesc, felicitări pentru uh, alegerea în funcția de președinte, Uniunea Europeană nu poate să uh, discute în chestiunea Ciprului, însă ea controlează aderarea Turciei la Uniunea Europeană. Aș vrea să știu dacă președinția nu ar putea să facă Turcia să înțeleagă că soluția trebuie găsită în cadrul achiului comunitar și că Turcia trebuie să-și reducă prezența în Cipru. În ceea ce privește imigrația și imigrația ilegală, președinția ar trebui să explice Turciei că trebuie să nu mai trimită colonizatori pe insula Cipru. La parola al onorevole Howitt. Are cuvântul domnul Howitt. Congratulations. Felicitări, domnule Bild, pentru declarația legată de uciderea domnei este Mirova. Aș dori să mă refer la misiunea Uniunii Europene în Georgia. Se fac presiuni acolo și uh, aș vrea să știu dacă în contextul relațiilor cu Rusia, era să spun Uniunea Sovietică, mă scuzați, uh, se pot prevedea progrese în legătură cu situația din Abkhazia și Osetia de Sud. Minte. Mulțumesc. Ultimul vorbitor care încheie dezbaterea este doamna Gomez. Minister, do you only voice... Domnule ministru, singura voce care cere reforma Consiliului de Securitate în Europa este cea a papei. Aș vrea să știu dacă președinția suedeză are vreo intenție la următoarea adunare generală. Ați spus că nu aveți timp pentru Africa, însă este o chestiune specifică din Africa foarte relevantă pentru pace și securitate, lege și ordine și drepturile omului și anume condamnarea lui Omar al-Bashaev. Aș vrea să știu cum stăm în această situație, domnule președinte. Per gli altri colleghi che forse vorranno intervenire, ma ho usato un criterio rigoroso. Mai sunt și alți colegi care ar fi dorit să intervină, însă am folosit criterii foarte stricte. Am dat cuvântul celor înscriși pe listă. Nu am putut să mai acord timp suplimentar. Domnul ministru are alte angajamente, deci îi dau cuvântul ca să răspundă la ultimele întrebări. Vă mulțumesc și eu să fac acum un efort să fiu succint. Reforma uh, instituțiilor ONU și vocea Uniunii Europene uh, este total absentă datorită dezvinării din Uniunea Europeană. Uh, unele state care sunt uh, membre permanente ale, ai, membrii permanenți ai Consiliului ONU nu sunt de acord cu faptul ca Uniunea Europeană să negocieze numele tuturor. Deci nu se poate vorbi la unison și dacă mă întrebați cum putem obține acest lucru în timpul președinției suedeze, eu trebuie să vă mărturisesc pesimismul meu. Nu cred că se va uh, întâmpla în următoarele luni. Nu vă pot promite acest lucru, dar uh, vom sprijini icca ul în activitatea sa. Sigur, e o chestiune foarte dificilă în ce privește procesul de pace care ne-am dorit să aibă loc în Sudan. E vorba de Darfur, dar și uh, problema înțelegerii dintre nord și sud. Și apoi chestiunea alegerilor și capacitatea noastră de a, de a ne implica acolo. Dar sprijinul nostru trebuie să fie foarte ferm. În legătură cu Belarusul, vom, uh, Uniunea Europeană va, ne vom întâlni deci, cu domnul ministru Moratino marți, dacă nu mă înșel. Și aș dori să vă asigur că această chestiune va fi discutată. Am avut uh, discuții preliminare. Doamna comisar Ferrero Wagner a fost acolo în urmă cu câteva luni. La fel că s-a întâlnit cu domnul președinte Lukashenko și cu alți interlocutori, însă aș dori să vă asigur că vom fi foarte hotărâți pe această temă. În ce privește Orientul Mijlociu și perspectiva Siriei, uh, vicepreședintele meu, uh, vicepre, viceministrul de afaceri de externe a fost la Damasc uh, săptămâna trecută. Sigur că încercăm să încurajăm un posibil proces de pace foarte important și pentru Liban și pentru Israel, dar și pentru relațiile cu Iranul care uh, vor fi o chestiune foarte importantă pentru noi. Încălcarea drepturilor omului în țările europene, da, există o astfel de situație. Instrumentul cel mai eficient pe care îl avem la dispoziție este Curtea Europeană, Tribunalul European pentru Drepturile Omului. Eu îl sprijin uh, cu putere. Avem instrumentul cel mai puternic în lume pentru a apăra drepturile omului și e valabil nu numai pentru uh, țările membre ale Uniunii Europene, ci și alte state, precum Rusia. Eu am fost uh, președintele Consiliului de Ministri al Consiliului Europei și uh, împreună cu Spania și cu Slovenia încercăm să consolidăm mecanismele pe care le avem la dispoziție și trebuie să ne asigurăm că acest tribunal este sprijinit uh, Uh, în orice mod posibil și că deciziile sale sunt puse în aplicare. Trebuie să mai înțelegem și că Suedia nu e un înger. Uh, suntem uh, dați în judecată la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului în care se constată că Suedia a făcut încălcări, a săvârșit încălcări și trebuie să schimbăm situația și acolo. Deci suntem condamnați la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Din punctul meu de vedere e un lucru bun pentru că atunci când mă duc în străinătate, spun că nu vă dăm lecții, pentru că sunt instituții și reguli care se aplică nouă uh, și nouă suedezilor și trebuie să respectăm diversele decizii adoptate. Uh, protocolul de la uh, Ankara, cred că vă referați la protocol, vorbeați de acordul, dar cred că e vorba de protocolul de la Ankara. Așa cum spuneam și înainte, va figura în concluziile Consiliului. Cred că am uh, răspuns la această întrebare. Referitor la Honduras, Ce am realizat acolo a fost lucrul potrivit, cred eu, respectiv să-l sprijinim pe președintele Oscar Arias și eforturile sale, pentru că are un fel de mandat indirect din partea stat Organizației Statelor Americane. Și aceasta nu numai pentru că considerăm că a câștigat uh, Premiul Nobel pentru Pace și deci are o experiență impecabilă și are un mandat bun pentru această misiune dificilă, dar mai există și o altă Uh, o altă problemă. Avem răspundere foarte mare pentru pacea și democrația din regiune. Sper ca și celelalte instituții europene să fie mai eficiente în viitor pentru a apăra pacea și democrația în regiunea noastră din lume. Și sper că vom încuraja Organizația Statelor Americane, Organizația pentru Uh, Uniunea uh, Sud-Africană și alte organizații pentru națiunile din sudul Asiei să fie mai eficiente. Deci când iau o decizie, când adoptă o decizie, când încearcă să soluționeze un conflict, eu am tendința să propun să nu intervenim, ci să sprijinim acest efort, să sprijinim această organizație regională, să le spunem că uh, le așteptăm să ne sprijine ei și apoi apar probleme foarte complicate, cum sunt aceste acorduri de liber schimb. Însă e o altă problemă. Și, în fine, schimbările climatice, nu o să intru nici aici în detalii, însă, din câte am înțeles, am transmis în mod direct sau indirect uh, un mesaj în legătură cu negocierile în curs. În ce privește Georgia, am uh, participat timp de o zi la această misiune și aș dori să mă întorc la ce am spus la gestiunea, gestiunea crizelor. În ultimii doi ani am arătat că uh, putem să derulăm misiuni dificile, dar încununate de succes. Am avut o misiune în Chad și în Republica Centrafricană, în condiții foarte dificile, cu un mandat foarte solicitant, într-o situație foarte gravă și am reușit într-o mare măsură. Uh, am predat situația în mâinile uh, NATO, am avut mai mulți comandanți Belgian. nu mai știu, coaliția a fost formată din forțe belgiene, franceze, britanice, românești. Uh, nu ar fi putut nimeni să ajungă la acest rezultat, nici unul, nici uh, nimeni altcineva. Noi am reușit. Apoi, misiunea Atalanta din Golful Aden a fost o misiune care ar fi fost de neconceput în urmă cu câțiva ani în urmă în urmă cu câțiva ani, dar am mers și ne aducem contribuția la ce ar trebui să obținem acolo și am arătat că putem să ne depășim, uh, depășim așteptările. Uh, da, am în timp, timp de 10 zile până la 12 zile avem 400 de soldați sunt uh, uh, foarte impresionat, e o misiune de monitorizare, sunt înarmați și neînarmați, însă ei și-au adus contribuția foarte prețioasă la o situație foarte volatilă într-o situație în, în, în regiunea respectivă cu Osetia și cu Abhazia. Fără noi, lucrurile ar fi fost mult mai rele. Mandatul lor este însă să acopere întreg teritoriul georgian și am constatat cu satisfacție că își iau în serios mandatul. Fac patrule, arondează zona Uh, mai există zone unde nu au acces, uh, trebuie să rezolvăm această problemă, însă totuși își depășesc uh, zona cartierului general. Toate organizațiile internaționale au fost excluse din Abhazia și Osetia de Sud. Uh, nu au putut avea acces acolo nici după război. Regretăm această situație și încercăm să folosim tot potențialul de acolo pentru a sprijini organizațiile ONU și alte forțe uh, reprezentate în uh, Abhazia pentru a proteja cetățenii și vom insista ca situația să fie în continuare monitorizată. Acestea fiind spuse, să nu credeți că va fi foarte ușor, cel puțin în viitorul apropiat. Dar acțiunea noastră este foarte importantă acolo, chiar dacă nu vom avea succes pe termen foarte scurt, datorită perspectivelor de viitor. Deci UAM-ul are un rol foarte important de stabilizare în Georgia. Sperăm să, să obținem un uh, mandat de la Consiliul ONU. Dar politica principiilor este foarte importantă pentru soluționarea conflictelor în întreaga regiune, în Caucazul de Sud. Vă mulțumesc! Certamente il signor Ministro per il suo intervento così Mulțumesc, uh, domnule Ministru. Vă mulțumim uh, pentru intervenția dumneavoastră foarte completă și mulțumesc și colegilor care au luat cuvântul în această dezbatere și care au reușit uh, să facă ca această discuție să fie foarte interesantă. Vom continua această cooperare și în lunile următoare în cadrul activității noastre. Încercăm să fim cât mai eficienți pe planul politicii externe. Vă mulțumesc, domnule ministru. După ce vom saluta pe domnul ministru, vom continua lucrările noastre. La riunione prosegue con alcune comunicazioni di servizi e con gli ultimi due punti. Vom continua reuniunea noastră cu câteva comunicări cu privire la ultimele două puncte de pe ordinea de zi. Ați primit două dosare pregătite din, de secretariat. Primul în engleză, care se referă la activitățile acestei comisii în mandatul anterior. Și al doilea document se numește InfoKit și este un document informativ cu privire la următoarele priorități ale Comisiei Afaceri Externe. Se crea, de asemenea, se vorbește de programul de lucru al președinției suedeze cu privire la politica externă. Îl avem în momentul de față doar în engleză, dar la începutul lui septembrie îl vom avea în toate limbile, astfel încât să puteți să îl citiți în curând. Vreau să vă mai comunic că în această dimineață, la reuniunea președinților, s-a decis ca domnul Peterle să fie raportor cu privire la acordul de parteneriat și cooperare cu Tajikistanul. Aceeași funcție a fost acordată și doamnei Nates Wittenbroek, pe raportul despre bugetul comunitar 2010. Ea a primit și dosarul de uh, ați primit și dosarul uh, cu privire la reuniunile următoare în care vom trata aceste subiecte. Trecem acum la ordinea de zi care prevede următorul punct, și anume bugetul 2010 al Comisiei Afaceri Externe și dau cuvântul acum doamnei Neitz pentru ca să își facă expunerea. Aveți cuvântul doamnă Neitz. Uh, Domnule președinte, dragi colegi, vă mulțumesc mult. La început aș vrea să vă rog să aveți răbdare cu mine pentru că sunt raportor de, pentru avizul cu privire la acest raport. Am preluat de la predecesorul meu domnul Sent Ivani, care însă nu a fost reales și de aceea acest transfer de competență mi-a revenit mie. Voi fi raportor, așadar, deși bugetul nu este neapărat domeniul meu predilect de competență, dar voi face tot ce pot pentru ca să lucrez bine. Știu că Secretariatul a trimis deja documentul respectiv. Mulțumesc pentru aceasta și mulțumesc și asistenților mei pentru ajutor. Au fost circulate două documente, un uh, proiect de aviz al comisiei noastre cu privire la proiectul general de buget și acesta este un aviz care este destinat Comisiei de Bugete și apoi un document de lucru cu mai multe remarci pe care vreau să vi le înaintez. Acest document conține deja câteva proiecte de amendament pe care aș vrea să vi le propun. Cu siguranță va trebui să decideți dumneavoastră ce faceți cu ele și vreți să, trebuie să decideți și dacă vreți să înaintați alte amendamente. Dacă nu mă înșel, termenul de depunere este 25 august pentru depunerea amendamentelor la acest raport. Care sunt cele mai importante aspecte ale secțiunii 4 a bugetului? Cel mai surprinzător este că, de fapt, avem de-a face cu o lipsă totală de fonduri. Aceasta nu este primul an în care ne confruntăm cu o astfel de situație. Atât Comisia cât și Consiliul procedează în felul acesta pentru că știu că pe parcursul anului, fiind dat că apar urgențe, probabil, serviciile vor face imposibilul pentru a găsi fonduri din diferite sertare pentru a aloca Parlamentului care să aprobe sumele respective. Considerăm însă că acesta nu este un fel bun de a proceda pe termen lung și nu este nici o bază bună pentru proiecte și politici pe termen lung, de altfel. Scăderea angajamentelor este, poate fi explicată prin finanțarea instrumentului de, care a fost uh, adoptat în decembrie 2008, care a fost financia, finanțat din bugetul 2009 până acum, în proporție de 47% din 1 miliard, cu numai 17% care au rămas pentru bugetul 2010. Surprinzător este și faptul că, pe care mie se pare chiar inacceptabil, avem o scădere nerealistă a fondurilor pentru Palestina. Ar trebui să insistăm ca procedura principală bugetară să fie baza noastră de lucru. Nu este deloc profesionist și realist să scădem această sumă, știind foarte bine că în următoarele luni va fi necesar să sporim din nou acest buget și să găsim fonduri în altă parte. Iată deci a doua remarcă foarte importantă. Comisia a subliniat de asemenea faptul că necesarul de plăți este mai scăzut decât în celelalte, ceilalți ani, pentru că ceea ce rămâne de lichidat s-a a scăzut foarte mult. Deci gradul de implementare al politicilor s-a îmbunătățit foarte mult. Și sper că acest lucru să fie adevărat. 220,8 milioane de euro, aproximativ 2,8 uh, din capitolul, titlul 8 a rămas sub pragul așteptărilor. Aceasta este o sumă destul de mare, este o marjă de manevră, am putea să spunem, dar ar trebui să o comparăm cu intenția Comisiei exprimată de a spori fondurile pentru Palestina și pentru Cuba, Georgia, Kosovo și eventual pentru procesul de reunificare din Cipru și pentru inițiative de combatere a schimbărilor climatice. Toate acestea, deci, trebuie finanțate din această marjă de manevră. Deci, aproape că nu e, este singurul, singura sursă de buget pentru aceste politici și cred că nu putem considera că este o abordare serioasă. Toate fondurile suplimentare pentru alte priorități sau pentru evoluții neprevăzute, catastrofe naturale sau alte evenimente în 2010 ne vor pune în situația foarte dificilă de a nu avea finanțe. Consiliul a scăzut angajamentele la titlul 4 cu 89 de milioane de euro și a redus de asemenea cu 295 de milioane de euro angajamentele totale, sporind marja comisiei la 309 milioane,9 euro. 210,8 a fost cifra comisiei și Consiliul sporise această sumă la 309,90 de milioane. Proiectul de buget al comisiei a propus o sumă de 7,9 milioane de euro comparat cu 8,1 miliarde anul trecut, deci o reducere de 2,3%. Iar plățile care sunt propuse aduc cu sine o scădere de 7,9%. Fondurile pentru instrumentul de parteneriat și asociere este, sunt mai scăzute, dar nu mult decât în 2009 această scădere poate fi explicată prin angajamente foarte joase și credite de angajament pentru Palestina și pentru, din fonduri pentru parteneriatul uh, și de asociere. Angajamentele pentru, pentru sprijinirea drepturilor omului și pentru politica, parteneriatul, uh, uh, politica de vecinătate sunt de asemenea mai joase. Trebuie însă să notăm că 100 de milioane de euro au fost împrumutate din politica de, partener, de vecinătate și din alte instrumente pentru a putea finanța facilitățile Food Facility pentru alimentație. Iată deci un exemplu de ceea ce se întâmplă în momentul în care prevederile bugetare nu sunt realiste. Pentru că în cursul anului se întâmplă lucruri, se, am, se împrumută bani din alte fonduri și după aceea, bineînțeles că este nevoie să rambursăm aceste fonduri și suntem confruntați cu cifre și cu bugete pe care nu putem să care nu au realitatea anului 2010. Și eu cred că aceasta nu este o bază bună de lucru pentru întocmirea unui buget. Consiliul a propus de asemenea să scadă cheltuielile administrative pe mai multe domenii. Înțeleg de ce face Consiliul acest lucru, pentru că este simplu vedem un titlu, cheltuieli administrative și îl tăiem. Pentru că se crede că se poate trăi și fără ele. Dar, în același timp, vrem ca diferite politici să fie bine implementate și anume eficient și rapid. Dacă însă nu avem destul personal administrativ care să implementeze politicile, nu se va putea îndeplini acest obiectiv. Deci, dacă reducem cheltuielile administrative prea mult, atunci ne vom handicapa propriile politici. Și nu considerăm că aceasta este o idee bună. De asemenea, am propus un amendament de suplimentare a liniei bugetare 190203 pentru strategia pentru țările baltice. În momentul de față nu există fonduri alocate pentru această strategie, dar credem că ar trebui să alocăm fonduri acestei strategii. Colegii mei de la Comisia pentru Dezvoltare Regională au propus să adauge 20 de milioane de euro la această linie bugetară. Poate că acest lucru ar fi prea generos, dar până în septembrie vom vedea ce vom putea face cu această linie bugetară. Dragi colegi, deci acestea au fost remarcile din partea mea. Amendamentele pe care le propun vizează o restabilire a realismului în ceea ce privește angajamentele și plățile și creditele. Vă mulțumesc! Grazie, onorevole Nate. Mulțumesc, doamnă Neitz. Are acum cuvântul domnul Galec. Ja, vielen Dank. Mulțumesc, domnule președinte. Susțin ce a spus doamna Nates înainte. În ultimii ani, a trebuit să mă ocup de buget de multe ori pentru că am fost membru în Comisia pentru Bugete. Impresia mea generală este că în toate comisiile trebuie, ne ocupăm foarte des de cifre și că la un moment dat bugetul trebuie să fie adoptat în urma negocierilor, dar faptul că uh, adoptăm acest buget nu este decât o, un, uh, un, un instantaneu al situației de moment. Nu putem spune că acest buget poate fi realist în momentul în care nu știm ce se întâmplă în parcu- pe parcursul acelui an și întotdeauna este nevoie de schimbări și de modificări la buget. Acest lucru se întâmplă, de exemplu, la capitolul 4, la afacerile externe. Întotdeauna avem o problemă de subfinanțare și, de asemenea, în domeniul Palestina. În decursul anilor am uh, depășit tot timpul bugetul în acest domeniu. Deci dacă vrem să fim mai realiști, ar trebui să ne uităm la această experiență și Comisia ar trebui de asemenea să vină cu o abordare plurianuală și să nu vină cu cifre ireale care trebuie modificate după aceea în fiecare săptămână printr-o scrisoare de amendare din partea comisarei care să ceară noi decizii. Deci critica mea se adresează mai ales capitolului Palestina. La punctul 5 al propunerilor sunt de acord cu doamna Neitz, care propune o scădere a fondurilor la care critică uh, scăderea fondurilor la combaterea încălcării drepturilor omului și la lupta pentru democrație. Eu zic că trebuie, dacă vrem să ne implicăm mai puternic, mă gândesc la Iran, de exemplu, să avem bugetul necesar. Toată lumea se gândește la un scenariu catastrofă, uh, pe care nimeni nu și-l dorește, dar cred că trebuie să ne gândim că avem un instrument și că trebuie folosit. Acesta este instrumentul pe care putem să îl folosim fără acordul respectivelor guverne. Într-adevăr, nu cred că avocații care apără persoane civile în Iran vor putea să obțină vreodată aprobarea guvernului pentru ca să fie ajutați. Eu zic însă că, în general, avem nevoie de multe fonduri pentru Iran și ideea de a micșora bugetul pentru acest capitol mi se pare nerealistă. Voi înainta probabil un amendament pe, acest temă, pe această temă. Mulțumesc. Grazie, onorevole Gale. Mulțumesc. La, la colega Muniz. Mulțumesc, domnule Gale. Grazie, domnule presidente. Doamna Muniz. De acord cu con la ponente, eh, sobre todo en la constatación. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, în principiu sunt de acord cu doamna raportor. Din când în când constatăm că această secțiune a bugetului este subfinanțată. În ceea ce privește atitudinea Parlamentului, autoritatea bugetară, atunci când trebuie să decidem asupra noilor cazuri în care trebuie să modificăm bugetul, este destul de greu de explicat această situație în care rolul sporit al Uniunii Europene ca actor global nu este susținut în mod adecvat prin uh, finanțări. De fapt, fondurile sunt reduse. Problema alimentară nu poate să fie amestecată cu alte activități ale ONU și multe state membre, inclusiv uh, țara mea, au făcut eforturi în acest domeniu. Am văzut situația din America Latina și puteți vedea că multe uh, probleme sunt în legătură cu această regiune. Aș dori o explicație. Mulțumesc, doamnă Muniez. Doamna... Doamna Luzing are cuvântul. Uh, Mulțumesc. S-a vorbit mult de subfinanțarea bugetului și atât în raportul domnului Zurian ca și în raportul doamnei Neitz s-a constatat că avem foarte multe obiective și hotărâri ambițioase din perspectiva politicii financiare pentru ca, în fine, Uniunea Europeană să poate să își îndeplinească obiectivele cu privire la ocupare și celelalte obiective care sunt de natură politică. Modificările necesare în buget uh, ar trebui, într-adevăr, să țină pasul cu aceste ambiții. Finanțele pentru politica externă nu ar trebui să fie investite numai în activități de armare și militare, ci mai degrabă în ajutorare, um, în regiune de dezvoltare, în um, mediu, în rolul, um, importanța pe care să le joace democrația, rolul femeilor și așa mai departe. În Tratatul Uniunii Europene, articolul 128, alineatul 3, se prevede în domeniul bugetar ca să nu se folosească bugetul afacerilor externe în scopuri militare. Așadar, trebuie să vedem dacă se întâmplă acest lucru cu adevărat. Există exemple pe care trebuie să le verificăm, de exemplu proiectul Galileo al navigației prin satelit sau proiectul Peace Facility. Se pune întrebarea aici care este suma care va fi alocată în 2010 pentru Galileo din fondurile pentru agricultură așa numita interdicție de finanțare din, uh, pentru fonduri militare este ea um, reconciliabilă cu obiectivele Galileo și fondurile pentru Peace Facility se folosesc cu adevărat așa cum ar trebui și numai pentru combaterea sărăciei în lume. Nu vreau să intru acum în toate detaliile și în toate domeniile, dar presupun că în domeniul bugetar se folosesc uh, fonduri cu scopuri militare unde nu ar trebui. Dacă ne gândim numai la mecanismul ATEMA și la alte obiective militare. Aș fi pentru o transparent, mai transparentă activitate în acest domeniu pentru ca să știm unde se folosesc aceste fonduri și cred că dacă nu s-ar mai întâmpla aceste conturnări, am avea mai mulți bani la dispoziție pentru domeniile de care avem nevoie. Mulțumesc, doamna Lözing. Are cuvântul acum domnul Salafranca. Sí, gracias, señor presidente. Efectivamente, eh, nos encontramos ante un caso. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, ne confruntăm acum cu un exercițiu bugetar tipic. Raportorul pentru aviz al comisiei noastre ne-a uh, prezentat reducerile de credite de angajament și de credite de plată, ca de obicei. Așadar, am să mă alătur și eu poziției domnului Galer, cerându-vă să precizați un punct de procedură. Avem aici două documente, un proiect de aviz, care, dacă nu mă înșel, poate să fie amendat până în 20 august și mai avem și un document de lucru care se referă de pe acum la amendamente prezentate de raportorul Comisiei. Dacă putem modifica proiectul de aviz, dacă există o dată limită de depunere a amendamentelor, cred că e vorba de uh, sumele de pe fiecare linie bugetară. Domnul Galer a exprimat poziția grupului nostru politic suntem de acord cu argumentele și cu motivele evocate de către raportoare în proiectul de aviz, dar aș vrea să spun, după cum a spus și domnul ministru în această dupămasă, că este foarte important să se pună accentul pe funcționarea Uniunii Mediteraneene. Secretariatul General nu funcționează însă, nu există încă un secretar general, ministrul a insistat asupra importanței serviciului extern al Uniunii Europene, Consiliul de Ministri va adopta o comunicare pentru a încerca tocmai să uh, pună în mișcare acest serviciu extern în caz de ratificare a tratatului de la Lisabona după referendumul din Irlanda. Așadar, ne vom trezi într-o situație în care nu vom avea bugetul necesar pentru a pune în aplicare această inițiativă importantă pe care am hotărât-o chiar noi. După cum a spus doamna Neitz în legătură cu situația din Palestina și din Orientul Mijlociu, situația nu s-a schimbat foarte mult față de anii precedenți Cred că ea a ales uh, un punct de vedere corect pentru a vorbi despre instrumentul european pentru drepturile omului. Azi dimineața am discutat despre acest subiect cu colegul Brock. Am vorbit despre drepturile omului în Cecenia, am uh, făcut câteva vizite acolo și cred că ar fi bine să avem în vedere posibilitatea de a depune amendamente cu scopul de a consolida acțiunea media în această regiune ca urmare a asasinatelor care s-au produs, mi se pare foarte necesar. Iată comentariile mele, domnule președinte, și am să cer o lămurire în legătură cu procedura ce ține de acest aviz și termenul de depunere a amendamentelor până la 25 august și mai ales amendamentele referitoare la liniile bugetare concrete. Mulțumesc! Voi răspunde imediat la această întrebare după ce mă voi consulta cu secretariatul. Termenul de depunere a amendamentelor este 25 august. Pentru, e vorba de amendamentele la raportul colegei Nates, dar și pentru întregul buget 2010. Data de 25 august este data limită în privința măsurilor ulterioare de asemenea. După cum voi anunța la sfârșitul reuniunii, adoptarea avizului de către comisia noastră trebuie să aibă loc pe 2 septembrie. Dau cuvântul doamnei Hautala. Voin varmasti sanoa vihreiden ryhmän puolesta, että olemme hyvin tyytyväisiä. Mulțumesc. Din partea verzilor vreau să spun că suntem foarte mulțumiți de acest proiect de aviz al doamnei Neitz și mai ales din partea subcomisiei pentru drepturile omului vreau să vă spun acest lucru. Mă bucură faptul că doamna Neitz subliniază importanța instrumentului pentru democrație și drepturile omului. Este un mod foarte eficient de a cheltui bani și trebuie să susținem această linie bugetară. După cum a spus doamna Neitz în proiectul său, Trebuie să cerem ca acest instrument să fie folosit în mod flexibil și bine țintit și de asemenea în mod inovator. Grupul nostru va redacta niște amendamente prin care vom sublinia cât de util este acest instrument în Caucazul de Nord, unde societatea civilă se află la Marea Nanghie. Grazie, onorevole Ora la parola la colega. Mulțumesc, doamna Andrichene are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu susțin linia propusă de doamna raportor și de avizul său. Titlul 4 al bugetului este titlul care este insuficient finanțat în mod obișnuit. Ne dorim să consolidăm rolul Uniunii Europene pe scena mondială. Aș dori să mă refer acum la uh, strategia pentru Marea Baltică, una dintre prioritățile Suediei. Și domnul uh, reprezentant al uh, Suediei, domnul ministru de afaceri externe, Carl Bildt, a vorbit de această strategie. Uniunea Europeană ar trebui să lanseze această strategie în luna octombrie, iar ea va fi pusă în aplicare ulterior. Acum redactăm planul de acțiune pentru această strategie. Uh, deci sprijin părerea doamnei raportor că ar trebui să alocăm poate 20 de milioane de euro pentru punerea în aplicare a acestei strategii în anul 2010. Vă mulțumesc! Am uh, terminat cu intervențiile vorbitorilor. Acum aș dori să dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Uh, e vorba de două doamne, domnul Gheremilanti și după aceea Președintele își cere scuze. Raportorul va lua, acum cuv- uh, va lua cuvântul la sfârșitul dezbaterii. Doriți să interveniți și acum? Da, vă rog. Doream să subliniez că în proiectul de aviz la aliniatul 6, la ultima linie, ar trebui să uh, Citiți, asistență financiară continuă acordată comunității cipriote. Cuvântul cipriot s-a pierdut pe undeva uh, în calculator. Vă mulțumesc. E un detaliu, spune domnul președinte, însă cum spunea un uh, filozof cerebru, diavolul se află în detalii. Vă rog, reprezentantul comisiei, domnul Miller, are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Gary Miller, sunt uh, șeful unității financiare la DG pentru relații externe și doream în primul rând, să vă spun că rolul comisiunii este, comisiei este de a facilita, de a înlesni lucrurile. Suntem la dispoziția deputaților comisiei dumneavoastră. Dorim să vă asistăm, să vă ajutăm în această activitate bugetară, care nu este niciodată ușoară și aș dori să o felicit pentru, pe doamna Neitz pentru numirea în această misiune dificilă. Sunt la dispoziția dumneavoastră Uh, pentru pregătirea avizului uh, comisiei dumneavoastră, avizului de buget. După cum știți, întotdeauna am avut relații foarte fructuoase între direcția uh, mea generală și comisia dumneavoastră și sperăm să continuăm în același mod. Înainte de a da cuvântul colegului meu de la Digi Extindere, aș dori să vă spun că direcția mea generală se ocupă de instrumentele pentru relații, relații externe, respectiv instrumentul de vecinătate, și instrumentul pentru cooperare și dezvoltare, uh, discutăm și titlul 4, e vorba de bugetul multianual pentru relații externe și direcția noastră generală gestionează și alte instrumente, instrumentul de gestiune a crizelor, bugetul pentru politica de securitate comună. Iată care sunt subiectele care mă vizează pe mine și după încheierea prezentării mele dau cuvântul colegului meu de la DG Extindere care se ocupă de celelalte instrumente. Din capul locului aș dori să abordez această îngrijorare care domnește în comisia dumneavoastră, respectiv cronica subfinanțare, lipsa de uh, finanțe pentru acțiunile externe, care reiese foarte clar din uh, documentul raportoarei. Apare anual această problemă. Comisia consideră că Uh, în propunerile noastre pentru anul viitor am făcut uh, estimări adecvate pentru toate proiectele de uh, cheltuieli pe care le putem garanta. Va, va vom, a trebuit să facem propunerea noastră în mai. Va trebui să evaluăm, a trebuit să evaluăm ce vom cheltui anul viitor. Nu e ușor și e o procedură perfect normală. Spunem că tre- ar trebui să revenim ulterior, deci mai târziu, în timpul anului, și să modificăm propunerea noastră și uh, regulamentul procedurii bugetare permite această, acest uh, exercițiu. În ultimii ani s-a repetat această, această situație, însă datorită provocărilor cu care ne confruntăm, așa cum am spus în propunerea noastră, va trebui să revizuim o serie de propuneri. Nu avem cum în luna mai să uh, fim siguri uh, Uh, în legătură cu evoluții care se vor configura pentru sfârșitul anului. Doamna Nate, sunt de acord cu dumneavoastră că probabil prioritatea cu numărul 1 este Palestina, fără îndoială. E util să revenim la o propunere, să o revizuim de-a lungul anului, e că putem să uh, ne coordonăm și cu eforturile celorlalte donatori pe anumite regiuni din lume și acest lucru e foarte important în Palestina. Doream să vă spun și acest lucru. Deci, în septembrie, la începutul lunii septembrie, Comisia va adopta un amendament la propunerea sa bugetară, uh, o scrisoare rectificativă de buget, cum se numește ea, și Palestina va figura și în această scrisoare rectificativă. Și um, va mai fi o problemă la care va trebui să revenim ulterior uh, pentru președintele Barroso soluționarea conflictelor Apoi, în legătură cu subfinanțarea, doream doar să subliniez că dacă apar noi nevoi, dacă apar noi priorități, așa cum s-a văzut în ultimii ani, întotdeauna vom încerca să găsim o soluție. Deputații din comisie care au fost aici și anul trecut, am găsit o soluție pentru parteneriatul estic, am găsit uh, o soluție și pentru Food Facility, pentru mecanismul de finanțare uh, pentru creșterea prețurilor la alimente. Uh, această procedură a fost inclusă în procedura bugetară, poate că situația nu este chiar așa de sumbră, așa cum s-ar putea lăsa de înțeles. Uh, problema este marja pe care o vom avea în anii următori între de, de, din 2011 înainte, e vorba doar de 150 de milioane de euro anual. Cu siguranță Comisia și Digi Relex, Relex va fi vizată de această schimbare. Comisia ia act în legătură cu comentariile raportoarei, uh, în legătură cu revizuirea bugetului. E o revizuire a cadrului financiar pentru perioada 2007-2013. S-a convenit acest cadru financiar, Comisia, Parlamentul și Consiliul au spus că la jumătatea mandatului vor revizui acest cadru și vom revizui uh, în uh, cadrul acestui proces și titlul 4. Deci, am notat ce spune doamna raportor în legătură cu revizuirea bugetului. Sigur, va fi o ocazie să revizuim și titlul 4 și în acest context aș dori să mă refer, uh, conform acordului de anul trecut în legătură cu Food Facility, pentru că Parlamentul și-a exprimat uh, îngrijorări în legătură cu titlul 4, Comisia a fost de acord să prezinte o evaluare specială a situației uh, în ce privește bugetul pentru situații externe. Și vom veni cu această evaluare în septembrie împreună cu scrisoarea de rectificare bugetară. Deci veți avea o analiză cuprinzătoare a situației titlului 4 și a marjei pe care o avem până în anul 2013. Cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte, aș dori să revin la uh, subiectele care au fost uh, evidențiate de către doamna raportor în documentul de lucru. Comisia salută, în general, eforturile doamnei raportor de a reveni la uh, bugetul inițial, bugetul propus de comisie. E o temă recurentă în procedura bugetară, e un fel de joc de ping-pong, comisia face propunerea, uh, Consiliul își uh, dă de avizul, a publicat proiectul preliminar de buget în urmă cu o săptămână, Consiliul propune reduceri, Parlamentul spune dacă aceste reduceri pot fi acceptate sau nu pentru comisie aceste reduceri în general nu pot fi acceptate. Uh, propunerea doamnei Knights vizează, uh, am, am dorit să restabilească sumele inițiale. Sigur, trebuie să revenim la uh, propunerea inițială de angajamente, de credite de angajament. Pentru comisie ar fi foarte bine și dorim ca bugetul pentru politicile de informare să revină la suma inițial propusă. Suntem întru totul de acord pentru revenirea la bugetele inițiale în ce privește creditele de plată. E vorba de credite foarte importante pentru că e vorba de banii pe care îi putem cheltui cu adevărat. Iar propunerea e că reducerile de la Consiliu sunt de 500 de milioane de euro la titlul 4 și apar astfel probleme cu programele noastre de punere în aplicare. Suntem în al treilea an de punere în aplicare a instrumentelor, uh, suntem în faza de implementare eficientă, sigur că e nevoie să urgentăm procesul și orice reducere în acest domeniu va uh, încetini procesul de punere în aplicare. Și, în fine, am dorit să salutăm și sprijinul acordat de doamna raportor, sprijin uh, bugetului pentru uh, administrație. O chestiune mai problematică și mă apropiu de sfârșit pentru a da cuvântul colegului de la DG Extindere, amendamentul care propune 20 de milioane pentru uh, strategia pentru Marea Baltică. Uh, încercăm să înțelegem care sunt intențiile care se ascund în spatele acestui amendament, dacă el este inspirat de îngrijorările legate de politica regională. Pentru Comisie ar fi o problemă în finanțarea acestei măsuri din uh, titlul 4, pentru că titlul 4 este pentru acțiuni externe. Dar trebuie să discutăm și să vedem care sunt intențiile care se ascund în spatele acestui amendament. Uh, mi se par foarte interesante și proiectele pilot și acțiunile pregătitoare ale raportoarei și uh, suntem gata să ne întâlnim cu ea și să vedem unde apar probleme și unde ar trebui să punem accentul. Mulțumesc, iată ce doream să vă spun din partea DG RELEx și cu permisiunea dumneavoastră aș dori să-i dau cuvântul colegului meu de la DG Extindere. Uh, thank you very much. my name is Andrei. Mulțumesc, numele meu este Andrelis și sunt responsabil cu finanțele în cadrul Direcției Generale Extindere. Lângă mine este colega mea din aceeași direcție generală. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc uh, pentru că mi-ați dat cuvântul, să-i felicit pe membrii noi sau realeși în Parlamentul European și mă bucur de cooperarea pe care, am avut, pe care o să mai avem cu această comisie, așa cum s-a întâmplat întotdeauna în trecut. Mă bucur și că doamna Neița a fost de acord să accepte această responsabilitate dificilă și puteți să contați pe sprijinul comisiei, vă vom acorda ajutorul de care aveți nevoie. În ceea ce privește extinderea, așa cum a spus și domnul Birt, că trebuie să dăm semnalul uh, corect candidaților la aderarea la Uniunea Europeană în această perioadă de criză economică și financiară, Așadar, în acest context, avem însă de a face cu o reducere a bugetului operațional și a bugetului pentru instrumentele de preaderare. Direcția Generală Extindere a propus pentru 2010 o sporire a bugetului pentru aceste domenii și nu o scădere în perspectiva financiară pe care am uh, înaintat-o în fie, pe care o înaintăm în fiecare an și uh, același lucru se aplică și instrumentelor de parteneriat și asociere. Colega mea, Anibuci, va vorbi despre subiectul administrativ, însă care este un subiect de asemenea foarte important. În ceea ce privește instrumentele de preaderare, mulți dintre dumneavoastră știu că IPA are cinci componente, două pentru dezvoltarea instituțiilor, a statului de drept și a mm, relațiilor bune de parteneriat între țările membre ale UE și parteneri. Aceste componente se aplică tuturor uh, celor care fac parte din aceste acorduri. Apoi avem două componente care se aplică doar țărilor candidate și care se referă la ocupare, educație, investiție în IMM-uri și dezvoltare rurală. Consiliul a propus uh, ca aceste ultime componente, cum ar fi și cooperarea transfrontalieră cu statele membre, să se reducă bugetele aceste reduceri ar avea un impact negativ direct asupra politicilor, pentru că, în primul rând, uh, dintre cele, cele trei instituții au cerut întotdeauna o sporire a bugetelor pentru uh, a putea pune în aplicare instrumentele pe care le avem de dispoziție cu acești parteneri și pentru protejarea intereselor UE de aceea, fondurile care au fost alocate celor trei componente pe care le-am menționat înainte pentru țările candidate au fost uh, în foarte joase în 2007 și în 2009 pentru a putea da timp țărilor să își uh, pună pe picioare structurile proprii operaționale. Țările candidate însă au arătat progrese considerabile în aceste domenii și acum Comisia poate să le dea unda verde înainte de sfârșitul anului. Dacă reducerile propuse ale, de către Consiliu vor fi acceptate, atunci vom vedea cum, se va, cum va afecta acest lucru programele de cooperare. Având în vedere criza economică și solidaritatea, trebuie să spunem că aceasta afectează doar componentele care țin de impactul social al crizei asupra țărilor respective. Doamna Nates a vorbit despre metoda de asistență și despre o abordare multianuală. Comisia propune un orizont de trei ani în care bugetele sunt însă alocate pe tranșe anuale. Până acum, uh, angajamentele au fost respectate 100%. Dacă nu s-ar respecta însă acest sistem de tranșe în programul multianual, atunci acest lucru ar afecta asistența Uniunii Europene. Poate că aceasta poate da impresia că plățile sunt foarte joase pentru 2009, dar, deși este adevărat, în afara faptului că am redus aceste sume, trebuie spus că și natura programelor s-a schimbat, sunt multianuale și s-au sporit bugetele pentru aceste programe multianuale și se ține cont și de modificarea componenței fondurilor structurale în Uniunea Europeană. Dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Grazie, De... Mulțumesc, domnule președinte. Doamna raportor a subliniat cât este de important să avem suficient personal la, sediu, la sedii și la delegații pentru a fi la înălțimea pretenților. În, pentru 2010, Comisia a cerut o ușoară sporire față de bugetul anterior, însă am fost foarte moderați. Unul dintre motive este că Direcția Generală Extindere a preluat uh, sarcinile Agenției Europene pentru Reconstrucție în Balcan și deci trebuie să uh, fim pregătiți pentru a susține acest domeniu pe întregul an. Kosovo a fost menționat de mai multe ori în dezbatere și pentru aceasta avem nevoie de personal suplimentar la biroul de la Priștina. Este important să subliniem, după cum a spus colegul meu, că ne aflăm acum într-un uh, moment al programelor după uh, deciziile la nivel de management, iar partea administrativă acum este mult mai scăzută decât se prevăzuse inițial în planificarea IPA, cu deja cu 25% mai puțin. Cu toate acestea, Consiliul ne-a mm, făcut să trecem la un buget mai mic decât în 2009, care nici acela nu era suficient. Sper că veți înțelege că în aceste condiții, aceste reduceri vor submina foarte grav capacitatea delegației de a-și desfășura controlul ex ante, foarte important, necesitat de aceste componente descentralizate. Și de asemenea se pune la îndoială capacitatea delegaților și a sedilor de a uh, face față funcțiilor de audit și de monitorizare prevăzute de regulamentul financiar și de regulamentul IPA nu vom putea să asigurăm un management financiar corect și nici să fim la înălțimea angajamentelor. Comisia este foarte conștientă de acest fapt și știm că implementăm, că noi folosim banii contribuabilor europeni. Într-un moment de criză financiară, implementarea corectă și bună utilizarea acestor bani ni se par foarte importante. Avem convingerea că ne bucurăm de sprijinul Comisiei dumneavoastră pentru a obține mijloacele bugetare pentru a ne atinge obiectivele. Mulțumesc! Ringrazio <clears throat> gli interventi della Commissione e come... Mulțumesc reprezentanților Comisiei. Am să dau acum cuvântul doamnei raportor pentru comentariile de încheiere. Uh, President, colleagues, I... Domnule președinte, dragi colegi, aș dori în primul rând să mulțumesc tuturor celor care au avut comentarii pozitive față de avizul meu. Aș dori să confirm faptul că termenul de depunere a amendamentelor este 25 august și că și textul și cifrele pot fi modificate. Nu e vorba doar de cifre propuse pe care eu am propus să le schimbăm, ci e vorba de toate cifrele de la Uh, titlul 4, dacă considerați că este util să se facă acest lucru. Majoritatea colegilor au avut bunăvoința de a spune că sunt de acord cu propunerile mele, așadar iau notă de acest fapt cu mare satisfacție. Nu au fost întrebări specifice. Uh,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 Grazie per commento, come è già stato ricordato il per la presentazione. Mulțumesc pentru acest ultim comentariu. Vă amintesc că termenul de depunere a amendamentelor este 25 august. Motivul este că trebuie să adoptăm avizul în Comisia AFET în 2 septembrie pentru a-l putea trimite la Comisia de Bugete înainte de 9 septembrie. Avem deci termene scurte și am să vă rog să vă prezentați amendamentele doar în limba engleză și franceză pentru că nu va fi timp să se traducă în celelalte limbi. Vom trece acum la ultimul punct de pe ordinea de zi și anume acordul de parteneriat și cooperare între CE, CEEA și Tajikistan. Și voi da cuvântul domnului Peterle, care este responsabil de acesta. Ai cuvântul. Cod za Tajikistan. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că pot continua activitatea pe dosarul Tajikistanului, pentru că m-am ocupat de această temă și am urmărit-o îndeaproape în ultimii cinci ani, așa cum am urmărit și evoluțiile din întreaga regiune. Mă bucur că am ajuns acum la stadiul următor. 26 de state membre au semnat acest acord Grecia va semna cu siguranță în toamnă acordul. Deci, din partea Parlamentului European, acum va trebui să vină aprobarea sau nu, înainte ca acordul să fie confirmat. Înainte sau după, de fapt. Avem două texte. În primul rând, proiectul de acord uh, se recomandă să dăm un aviz pe acest uh, acord și după aceea vom avea o hotărâre politică de luat. Această rezoluție pe care va trebui în final să o votăm, care va rezulta din toate acordurile pe care le vom da asupra acestui subiect, prevede ca Tajikistanul să poată să îmbunătățească situația actuală. M-ar bucura ca până pe 25 august la ora 12 să înainteze colegii toate amendamentele pe care le au pentru a îmbunătăți acest proiect. Este corect să rămânem însă realiști și să spunem foarte clar că Tajikistanul nu este mm, acum lipsit de probleme. Acest stat se confruntă în momentul de față cu o sărăcie foarte mare, de asemenea structurile economice nu sunt foarte stabile, resursele naturale nu sunt bogate, nu are nici gaz, nici petrol. În ultima vreme, țara a resimțit și schimbările financiare din Rusia și Kazakhstan. Se vorbește mult de corupție în Tajikistan, în întregul sistem, la toate nivelurile. În Tajikistan există o stabilitate politică, dar fără condiții democratice după definiția noastră a democrației. Opoziția are o putere limitată și acest stat este condus de un singur partid. În raport se expun mai multe motive pentru aceste afirmații. Se spune și că societatea civilă nu este foarte vizibilă și nu are prea multă influență. s-au adoptat legi noi care însă nu facilitează situația. ONG-urile nu pot să se mai înregistreze. De asemenea și libertatea religioasă nu mai este ca înainte, a fost limitată. Se discută în momentul de față o lege care să interzică anumite culte și practici religioase. Uniunea Europeană însă consideră că Tajikistanul este un factor și un actor foarte important, mai ales având în vedere că se află la granița cu Afganistanul. Tajikistanul are potențial să devină un stat modern și bine gestionat, care să fie capabil să-și asume rolul în lupta împotriva extremismului și a terorismului, a traficului de droguri. Acestea sunt, de fapt, motivele cele mai importante pentru care Consiliul, Comisia și statele membre își doresc ca Tajikistanul să fie sprijinit prin acțiuni europene, să se arate mai mult angajament față de acest stat și să-și exprime dorința de a încheia un acord de parteneriat cu acest stat. În iunie 2007 am adoptat strategia Europei pentru Asia Centrală. Parlamentul a întocmit raportul Özdemir pe această temă și în acest raport se spunea foarte clar că Asia Centrală conține state foarte dificile cu aspecte de societate și politice foarte diverse. În politica noastră trebuie să ținem cont de această diversitate și să ne adoptăm și să ne diferențiem politica în funcție de stat. Sunt foarte bucuros că Parlamentul s-a putut identifica cu această luare de poziție. Argumentele geopolitice în față de această regiune sunt foarte importante, dar comunitatea internațională a statelor nu poate să își permită să aibă un stat slab la granița cu Afganistanul. Este important să transmitem un semnal clar Tajikistanului și să-i, să transmitem, deci, că suntem gata să colaborăm cu structurile sale și cu factorii săi decizionali, însă cu condiția ca să se întocmească reforme importante, pe care le așteaptă de altfel și populația din Tajikistan în domeniul drepturilor omului, a consolidării societății civile sau a combaterii sărăciei. Ne dorim ca această țară să își urmărească aceste obiective cu uh, ambiție și în același timp printr-un dialog fructos cu noi. Ne bucurăm de asemenea că Tajikistanul s-a și-a asumat valorile europene, că și-a exprimat dorința de a intra într-un schimb comercial cu Uniunea Europeană, mai sporit decât înainte, și că a promis să înceapă o colaborare în domeniile cele mai importante. Așteptăm însă acum din partea Tajikistanului măsuri concrete în domeniul drepturilor omului, democratizării, a bunăstării sociale, a protecției sănătății, a corupției. Toate acestea sunt subiecte foarte importante și cheie. Vrem ca Tajikistanul să le ia în serios. Încă câteva cuvinte, dacă îmi permiteți, despre condițiile pe care le-am impus. În acest acord se prevede la aliniatul 2 că principiile democratice trebuie să conțină respectarea drepturilor omului. În acest uh, proiect de rezoluție, apelăm la Comisia Europeană să colaboreze cu președinția suedeză și să verifice că drepturile omului sunt respectate în toate, la toate nivelurile dialogului cu Tajikistanul. Uniunea Europeană trebuie să ofere Tajikistanului sprijinul necesar pentru a putea să îndeplinească aceste obiective. Această rezoluție este în același timp și un apel către donatorii de fonduri la nivel internațional, ca ei să ofere mijloacele necesare direct uh, autorităților publice și ONG-urilor. Bineînțeles, cu, prin îndeplinirea anumitor criterii și în respectul, respectarea transparenței în același timp. Sunt de părere, dragi colegi, și vă spun acest lucru în concluzie, că este momentul să începem o colaborare mai strânsă cu Tajikistanul. Un prim pas în acest uh, sens ar putea fi acest acord și vă rog, deci, să fiți de acord cu el. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Peterle. Are cuvântul acum doamna Autala. voi... Mulțumesc, domnule președinte. E o activitate foarte bună și grupul verzilor uh, susține uh, poziția expusă. E adevărat că Tajikistanul este o țară foarte săracă, însă trebuie să uh, menționăm că munca copiilor ar putea fi o problemă. Însă Tajikistanul are resurse foarte importante, naturale, precum hidroenergia. Iar China din câte știu, intenționează să investească masiv în această țară 650 de milioane de euro. Și aș dori în acest sens să aduc, să înaintez un amendament. Cred că ar fi important să vedem care este impactul de mediu al proiectului privind barajul. Cred că domnul raportor are dreptate când spune că ar trebui să avem o strategie foarte diferențiată de la caz la caz uh, în această regiune. E adevărat că Turkmenistanul are un bilanț mai prost decât Tajikistanul în ce privește drepturile omului, deși problemele Tajikistanului au fost evidențiate foarte bine în acest proiect de aviz. Și, în fine, în calitate de membru al Comisiei pentru, Subcomisiei pentru Drepturile Omului, în mod obișnuit, ne analizăm acest, uh, aceste lucruri înainte, însă de această dată uh, situația e altă datorită calendarului și mă bucur că domnul raportor a procedat astfel. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Altala. Are acum cuvântul domnul Galer. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch vielen Dank dem Kollegen Peterle für seine Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnului Peterle pentru explicațiile dumnealui. În mare parte sunt de acord cu concluziile sale despre importanța acestei rezoluții. Poate că în domeniul descrierii situației politice aș putea să mai nuanțez și să actualizez informația pe care a spus-o dumnealui. Nu știu de când datează textul pe care ni l-a prezentat, el are data de astăzi, văd, dar cred că a fost încheiat, uh, terminat mai de mult. Se spune la 9, punctul 9 în engleză, recunoaște faptul că Tajikistanul este o țară stabilă, fără nicio amenințare externă sau fără posibilitatea de a se organiza o, o revoltă în interiorul acestei țări. Însă am primit informații săptămâna trecută că unul dintre reprezent, um, unii dintre făptașii principali la originea războiului civil de acum câțiva ani a fugit în Pakistan și că acum, având în vedere tensiunile și presiunea din uh, această țară, încearcă să se întoarcă, s-a întors chiar cu grupul său înapoi în Afganist- din Afganistan. Se pare de asemenea că aceste grupări sunt în continuare capabile să facă presiuni și să influențeze situația politică. Așadar, descrierea cu privire la stabilitatea politică în Tajikistan mi se pare destul de neactuală. Există un pericol foarte clar al destabilizării din partea acestor grupări și din cauza faptului că guvernul în exercițiu nu este chiar democratic sau uh, nu are succes în domeniul sociopolitic și economic. Și nici nu se bucură de sprijin din partea societății civile. Acordul însă trebuie încheiat pentru că cred că el poate contribui la stabilizarea țării, dar eu zic că nu trebuie să ne facem iluzii uh, cu privire la situația actuală din această țară. Nu putem spune că este stabilă. Mulțumesc. Nu, că eu... Ringrazio dell'intervento dell'onorevole Galler e passo la parola. Vă mulțumesc, domnule Galler. Are cuvântul colega. Yes. Domnul Arlachi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu acest document pe care raportorul ni l-a supus uh, atenției. Aș fi preferat, de fapt, să se facă o referire mai amănunțită la importanța Tajikistanului în calitate de țară în care majoritatea heroinei din Afganistan tranzitează înspre Rusia și uh, Uniunea Europeană. E motivul pentru care această țară este foarte importantă pentru noi și e și motivul pentru care se încalcă atât de grav drepturile omului acolo. E o țară care a trecut printr-un război civil foarte sângeros, mai bine de 150.000 de persoane au murit din 1996, iar procesul de stabilizare a acestei țări nu a reușit sau a reușit în parte datorită acordului convenit între grupurile principale politice și criminale din această țară. Războiul civil din Tajikistan a fost în mare parte un război între diverse coaliții, între diverse grupuri de traficanți. De asemenea, Tajikistanul a făcut obiectul unei intervenții puternice a ONU atât în domeniul uh, intervenției privind uh, menținerea păcii, o intervenție încununată de succes, dar și a controlului drogurilor. Există o agenție ONU care încearcă să pună capăt uh, fluxului de narcotice din Afganistan înspre Rusia și Europa Occidentală. Această agenție a reușit să confiște mai bine de 3.000 de tone de er- heroină în câțiva ani și a fost finanțată în mare parte de către Uniunea Europeană. Acest document analizează foarte bine situația economică și propunerile conținute în el sunt inspirate uh, și uh, de calitate. Însă aș dori să se pună mai mult accentul pe problemele problema uh, originii sărăciei și pe încălcarea drepturilor omului în Tajikistan. E o țară foarte săracă, mai bine de jumătate din populație trăiește sub limita sărăciei. De fapt, cred că este una, din, e una dintre țările cele mai sărace dintre uh, republicile din uh, Asia Centrală și aș dori să se pună mai mult accentul pe acest aspect. Fondurile, finanțarea din partea Uniunii Europene ar trebui să vizeze mai ales inițiativele de reducere a sărăciei. Pentru că, dacă nu, întotdeauna vom constata aceste încălcări grave ale drepturilor omului care sunt săvârșite în mare parte și de guvern. Sunt o moștenire a războiului civil, a încăierărilor între fundamentalismul islamic și celelalte forțe. Deci, nu știu dacă să înaintez un amendament pentru că nu am avut timp suficient ca să îl uh, redactez, însă aș dori să îl rog pe domnul raportor să pună accentul pe aspectele pe care le-am subliniat înainte. Președintele, mulțumesc domnule Arlachi, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, deci aș dori să îi dau cuvântul reprezentantului comisiei, domnul Byrne. Per i commenti del caso. Microphone. Sorry, speaking. Sorry. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt domnul Byrne de la Comisie. Aș dori să felicit mai întâi pe domnul Peterle pentru numirea ca raportor. L-am ascultat cu mare interes, autoanaliză foarte interesantă și am ascultat cu același interes uh, și întrebările adresate de alți membri ai comisiei după aceea. Sigur că situația este dificilă din uh, multe puncte de vedere, pentru că am uh, primit multe știri legate de problemele de securitate internă și cred că este cam de vreme să spunem deocamdată încotro se îndreaptă situația, dar este sigur că e îngrijorătoare și Comisia e foarte preocupată de toate acestea. În primul rând, Tajikistanul joacă un rol foarte important în privința răspândirii extremismului și violenței dinspre vecinul Afganistan. Are cam 300 uh, de kilometri de frontieră cu Afganistanul și este în interesul Uniunii Europene să se asigure controlul acesteia. Colaborăm cu autoritățile din Tajikistan la un proiect de management al granițelor și este de asemenea în interesul statelor membre. E vorba de un aspect esențial pentru noi, nu atât ca uh, aspect de macrosecuritate, pentru că e vorba de răspândirea extremismului islamic provenit din Pakistan și Afganistan, ci și din uh, motive de microsecuritate, cum ar fi lupta împotriva traficului de droguri. Când președintele din Tajikistan a fost la Bruxelles uh, anul acesta, președintele Barroso și-a exprimat îngrijorarea față de securitatea din zonă, dată fiind situația instabilă actuală din Afganistan. Există o problemă, acest stat este unul slab și dacă nu se vor rezolva multele probleme economice și sociale, uh, nu știu unde se va ajunge, Tajikistanul are nevoie de asistență infrastructura nu este suficientă pentru a oferi electricitatea suficientă pentru întreaga populație, iar uh, lucrătorii migranți au uh, scăzut foarte mult, ei fiind uh, motorul economiei. Comisia este de asemenea preocupată de eh, riscul de tulburări sociale, mai ales dat fiind numărul mare de migranți din Rusia, din motive sociale și economice. Mulți, foarte mulți cetă cetățeni din Tajikistan lucrează acolo și s-ar putea să se întoarcă din cauza crizei. Această țară joacă un rol esențial pentru implementarea strategiei Uniunii Europene în Asia Centrală și dorim să ne sporim cooperarea cu acest stat după ce se va ratifica acordul de parteneriat și asociere. Grecia îl va ratifica până în septembrie, se pare, și deci considerăm că prin această ratificare și cu avizul conform al Parlamentului, se vor îmbunătăți relațiile noastre cu Tajikistanul și, de asemenea, vom da o dovadă de mare angajament față de acest stat din Asia Centrală. V-am spus că este un stat foarte important în strategia noastră, în regiune și în contextul de securitate actual. Suntem gata să colaborăm cu Secretariatul Parlamentului pentru a actualiza documentul. Sunt unele elemente pe care le-am putea adăuga și sperăm să fie gata înainte de următoarea reuniune din septembrie, cel târziu la Strasburg. Revenind la dialogul privind drepturile omului, pe scurt, vreau să îi asigur pe deputații prezenți că această chestiune ne preocupă. A avut loc un prim dialog cu Tajikistanul pe această temă în octombrie 2008 acesta a fost un prim contact. Am avut niște prime schimburi de opinii. Sigur că sunt unele chestiuni foarte delicate, cum ar fi lipsa libertății presei, situația închisorilor și uh, munca copiilor. E vorba de... E important însă că avem măcar un dialog și reprezintă un bun început. Recent, la Dushanbe, am avut un seminar cu societatea civilă care s-a dovedit un succes. A venit ca o completare a dialogului privind drepturile omului și a fost dedicat subiectului uh, dreptului la un proces corect. Cred că acest seminar poate fi considerat o reușită, au fost reprezentanței uh, ministerelor și uh, avocatul poporului, recent numit, a fost și el uh, prezent. A avut o listă de recomandări și sperăm că încă un seminar va fi pregătit înainte de sfârșitul lunii august. Vreau să-i asigur pe membrii Comisiei AFET că mm, problema drepturilor omului este una transversală, este una, iar dialogul este pe calea cea bună răspunzând preocupărilor comisiei și ținem cont de strategia europeană în acest domeniu. Deci vom susține cele spuse de raportor în această după-amiază și așteptăm cu nerăbdare avizul conform urma de a acordului. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Bird, Burn, putem să trecem acum la uh, raportul, la luarea de cuvânt a domnului Peterle. colegi, Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, stimați reprezentanți ai Comisiei, Nu trebuie neapărat ca ultimul punct de pe ordinea de zi să fie plictisitor, așa s-a văzut și la discuția de astăzi. Se vede deci că suntem de aceeași părere. Vă mulțumesc mult pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat, vă mulțumesc pentru toate aspectele pe care le-ați menționat, pentru toate propunerile pe care le-ați făcut și cu ajutorul dumneavoastră voi încerca să actualizez raportul așa încât să corespundă realității. Acest raport trebuie să treacă printr-o procedură completă, el nu a fost terminat în legislatura anterioară și deci acum trebuie să-și continue drumul la începutul acestei, acestui nou mandat al Parlamentului European. Avem propuneri de actualizare și cred că ele sunt justificate și aștept și alte propuneri din partea dumneavoastră. Mă bucur de colaborare, deci vă amintesc termenul de depunere a amendamentelor 25 august și sunt bucuros să colaborez cu dumneavoastră și cu Comisia. Mulțumesc! Bun, mulțumesc. Mulțumesc raportorului pentru precizările sale finale. Vă amintesc încă o dată termenele de depunerea amendamentelor, pentru că Consiliul a cerut o procedură de urgență pentru ratificarea acestui acord, având în vedere că este într-o fază finală. Așadar, avem uh, doar un termen foarte apropiat, 25 august, pentru înaintarea amendamentelor, pentru ca apoi în comisie, în septembrie, să tratăm acest subiect și să votăm. Așa cum a fost cazul și pentru alte subiecte, nu vom avea amendamentele în toate limbile, ci doar în engleză. Propunerea mea, pe care ați menționat-o și dumneavoastră de fapt înainte, este să dăm o aprobare de fond la acestui acord care este foarte util pentru stabilitatea în această regiune. Aveți comentarii cu privire la următoarele reuniuni. Înainte să încheiem, spuneam că pe, întru, pe 1 sau 2 și 2 septembrie ne vom întâlni în această comisie din nou. Vom avea ca oaspete pe domnul Oli Ren, domnul comisar, care ne va vorbi despre situația din Balcan și despre Turcia. Și vom avea apoi audierea noului reprezentant special al Uniunii Europene în Afganistan și Pakistan, domnul Francesco Secui. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care ne-ați acordat-o până acum și vă urez o vacanță parlamentară plăcută. La revedere și ne vedem în septembrie. Certo, <laughs>